dragi colegi, dragi colegi, stimați invitați, stimate domnule președinte, prezența președintelui Parlamentului într-o comisie parlamentară este o procedură unică, cel puțin în uh, mandatul meu ca președinte al Parlamentului, e prima dată când particip la reuniunea unei comisii parlamentare și când iau cuvântul cu privire la un punct de pe ordinea de zi. Aș dori să subliniez, prin prezența mea aici, cât de importantă este pentru mine prezentarea acestui proiect de Carta a Drepturilor Digitale Fundamentale la Comisia LIBE din Parlamentul European. faptul că președintele Parlamentului European participă la o asemenea uh, reuniune arată caracterul său extraordinar și de aceea doresc să-ți mulțumesc, Claude, pentru că îmi permiți să iau cuvântul în introducerea acestei dezbateri. de mai mulți ani ne-am ocupat de acest subiect, nu doar în Parlamentul European, ci și în Germania, în Bundestag, și să discutăm despre un mod de a introduce în Constituțiile naționale, dar și în Carta Drepturilor Fundamentale, care este o parte constitutivă a Tratatului de la Lisabona, să introducem și să garantăm aceste drepturi în democrațiile noastre uh, constituționale și în comunitatea noastră democratică, Uniunea Europeană să vedem cum putem uh, apăra aceste drepturi care, la ora actuală, sunt uh, tot mai mult puse sub semnul întrebării. Dorim să vedem cum le putem garanta în lumea digitală și ne-am ocupat la modul cel mai intens de acest subiect. Și uh, am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să ne gândim la o completare a Cartei Drepturilor Fundamentale, să vedem dacă trebuie sau dacă se poate completa aceasta, pentru că substanța de drept este garantarea drepturilor individuale și trebuie să vedem dacă se poate completa această cartă, să vedem dacă este suficient sau dacă în lumea digitală, date fiind evoluțiile și mai ales evoluțiile foarte rapide, legată de revoluția digitală care ne afectează viața cotidiană, să vedem ce schimbări trebuie făcute. De aceea am discutat cu reprezentanți din grupurile sociale cele mai diferite în această perioadă. Fundația Dizait a deschis un cadru în care se reunesc reprezentanți ale celor mai diferite mișcări politice, sociale, ai celor mai diferite organizații care sunt interesate de un asemenea proces. Toate aceste părți interesate s-au reunit pentru o perioadă mai lungă și au dezbătut, ajungând la concluzia pe care o vă prezenta astăzi aici. Și eu m-am implicat foarte mult în acest proces și am făcut-o pentru că doream să subliniem, să subliniez că am fost și membru al uh, Convenției Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. În anul 2000 am participat la acea convenție ca reprezentant al comisiei pe care dumneavoastră o prezidați astăzi. Eram la vremea respectivă coordonatorul grupului socialist și democrat. Acum uh, colegul Carlos Coelho este aici, la vremea aceea a lucrat împreună cu mine la acest subiect și deci, ca membru al convenției care a redactat cartea Drept, Carta Drepturilor Fundamentale, am fost în permanență legat de această chestiune și în ultimii ani m-am întrebat foarte mult în ce fel de societate ne dorim să trăim și în ce mod influențează revoluția și evoluția digitală viața noastră de zi cu zi. Colegul Ian Filip, Filip Albrecht, vicepreședinte al Comisiei Libe, a participat și el la acest grup de lucru. Rezultatul vă va fi prezentat astăzi. Vă sunt recunoscător pentru că ați permis organizarea acestei dezbateri astăzi. Dragi colegi, în Germania am avut deja o dezbatere foarte intensă cu privire la acest subiect și probabil că va continua îi înțeleg pe toți cei care nu, au, nu cunosc sau nu au încredere în Parlamentul European și în munca acestuia zi de zi. De aceea și dorim astăzi să prezentăm acest document în cadrul unei comisii parlamentare, într-un for legislativ. E doar un prim pas în speranța că această instituție, dar și multe, multe alte organe, din, inclusiv din parlamentele naționale, vor aborda subiectul um, Cartei Drepturilor Fundamentale pentru a vedea cum se pot garanta drepturile fundamentale în uh, epoca digitală, cum se pot apăra, garanta, aprofunda, ca să ne asigurăm că sunt cât mai mult respectate. Și uh, probabil că de aceea avem și această nevoie de această explicație, pentru că avem uh, persoane care se consideră experte în uh, legiferarea europeană. Ce facem noi astăzi aici nu este un act legislativ, este doar începutul unei dezbateri pe care trebuie să o purtăm împreună, am, la care am lucrat împreună ca cetățeni în cadrul uh, Fundației DITSITE și sperăm ca rezultatul să fie unul pozitiv. Mulțumesc mult, domnule președinte! Și m-ar interesa foarte mult să ascult uh, prezentarea conținutului făcută de domnul profesor Bude. And thank you very much, Martin. And... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Martin. Profesor Bude, aveți acum cuvântul. Domnule președinte, stimate domne, stimați domni, de ce drepturi uh, fundamentale digitale? Secolul XVIII a fost secolul uh, drepturilor cetățenești liberale Apoi uh, a urmat un secol al participării politice, al drepturilor fundamentale și apoi am ajuns la drepturile fundamentale sociale în secolul 20. Noi credem că secolul 21 este unul când uh, trebuie să plasăm drepturile fundamentale în sfera digitală. Evoluția drepturilor uh, a luat asemenea proporții în lumea digitală încât este momentul să ne preocupe acest subiect. Gândiți-vă că avem de a face cu o sferă digitală, trăim într-o, într-un context digital. Se creează rețele, se creează colaborări sociale, apar noi oferte și de aceea se pune problema dacă aceste noi uh, condiții reprezintă noi șanse, noi provocări și noi uh, poveri și asta pentru noi și pentru libertatea noastră. Avem de a face cu un nou tip de propuneri, de uh, stimulente și uh, se pune problema dacă avem de-a face cu bunuri, cu ce fel de bunuri avem de-a face. Sunt bunuri private sau sunt cumva bunuri care țin de domeniul public? Și oare nu există și o problemă legată de mm, conceptul de utilizare, de utilizator în această sferă? Pentru că se pune problema de a afla ce șanse, dar și ce provocări există pentru viața privată în această sferă. Am dezbătut uh, împreună, președintele Parlamentului a spus-o și el, grupul pe care l-am alcătuit noi nu este un grup de experți. A fost un uh, grup caracterizat printr-o diversitate specifică. Am avut uh, activiști din domeniul drepturilor uh, cetățenești, uh, oameni uh, din domeniul literelor, din domeniul politicii și uh, pot să spun că și intelectuali ca mine. Ne-am întrebat cu toții ce drepturi există uh, la modul fundamental în epoca noastră, specifice epocii noastre. Este clar că lucrăm pentru o generație pentru care infrastructura digitală este o parte de la sine înțeleasă a infrastructurii. Nu mai este considerată ceva deosebit infrastructura digitală, ci este luată uh, ca fiind de la sine înțeleasă și există foarte multe așteptări uh, legate de domeniul digital. Se pune întrebarea dacă noi, la, la nivel politic, trebuie să intervenim și ce uh, stimulente trebuie să oferim, dar și ce limite trebuie să impunem pentru uh, nativii digitali, dar și pentru cei care nu s-au născut în epoca internetului, pentru a face față faptului că drepturile noastre fundamentale sunt puse la încercare în alt mod decât până acum. De la 1 decembrie, după cum a făcut uh, aluzie și domnul președinte, acest document a fost uh, prezentat în presa germană, în ziarul nostru, uh, și a um, stârnit o dezbatere foarte intensă. I-a provocat, au fost provocați autorii și pe plan de comunicare, dar și pe plan uh, concret, obiectiv. Chiar și titlul este uh, provocator. De ce avem nevoie de drepturi digitale? Există oare drepturi uh, analogice? De ce avem nevoie de drepturi digitale? Ce înseamnă acest titlu? care sunt noile problematici uh, care uh, fac să fie necesare drepturile uh, digitale. Este oare chiar atât de nou acest context încât să fie nevoie de noi drepturi? Eu aș dori să subliniez un punct. Problematica uh, inteligenței artificiale, a computerelor care învață singure, uh, care ne fac să ne gândim nu doar la un internet al lucrurilor, ci la o adevărată democrație a lucrurilor. Și de aici apare o altă întrebare importantă să se discute, nu doar la nivel cetățenesc, nu doar din perspectiva acestor drepturi cetățenești de autodeterminare, printre altele, pentru că se, e vorba de arhitectura acestei carte și se pune problema de cum se leagă între ele diferitele problematici. Dreptul de acces, dreptul de intervenție, ă, dreptul de a nu participa la rețea și dreptul de ă, respectarea vieții private. Toate acestea sunt legate, dreptul la confidențialitate. În al treilea rând, ce înseamnă această nouă situație cu care suntem confruntați acum? Uh, și uh, cum se leagă cu noul complex al proprietății, al proprietății intelectuale. Aici sunt implicați producătorii, editorii, dar și utilizatorii. Și, desigur, o chestiune fundamentală este ce înseamnă să propunem o idee de reglementare pentru aceste drepturi dacă e să ne gândim la o, iniția, o inițială acumulare de capital digital, ca să vorbesc puțin în stil marxist, dacă îmi permiteți, și să combinăm această acumulare cu necesitățile uh, societății, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva suntem pe cale de a introduce un uh, minister al memoriei care ar cenzura libertatea de opinie. Suntem uh, oare pe punctul de a introduce o limitare a drepturilor fundamentale? Va trebui să ne punem toate aceste întrebări, ni le și punem și credem că sunt argumente importante în ceea ce privește uh, caracterul și uh, esența acestei carte. În plus, noi ne dorim acest proces. Noi dorim ca societatea, prin propriile posibilități, să, prin propriile sale limite, să fie confruntată cu aceste idei. Și noi dorim să demarăm procesul acesta prin care să se ajungă la o uh, apariția unei proprii voințe politice în lumea digitală, care să aibă legătură cu drepturile, cu libertatea de autodeterminare sau ca altă variantă să nu intervenim deloc și să fim simpli spectatori ai acestui proces. Ce am dorit noi să inițiem, ce vrem să obținem cu această cartă, este demararea unui proces care să ducă la o uh, asumare a voinței politice a societății noastre de a acționa în acest domeniu. Cam atât uh, aș avea eu de spus în legătură cu ideile ce stau la baza acestei carte. Thank you very much, Mulțumim foarte mult, domnule profesor Pute. Așa cum spunea și domnul președinte, uh, acest grup de experți s-a ocupat uh, îndeaproape de... Uh, comisia noastră va studia o, îndeaproape problema Uh, drepturilor individuale, a protecției datelor personale. Sunt convins că colegii uh, vor dori să vă adreseze întrebări. Uh, avem cinci colegi care s-au înscris la cuvânt, deci oricine mai dorește să ia cuvântul, lista e deschisă, dar dacă nu doresc decât cei cinci colegi, atunci un minut primește fiecare. Doamna Holmeier. Um. Um. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor Bude. În primul rând doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru că doriți să dați startul unei discuții. Eu am o poziție cât se poate de critică și o spun deschis față de Carta Drepturilor Digitale, pentru că eu cred că uh, Carta Drepturilor Fundamentale există deja și important este să fie aplicată și acum în epoca digitală, când trebuie să ne punem multe întrebări pe care înainte nu trebuia să ni le punem. Pentru mine este de la sine înțeles uh, tot ce spuneți despre demnitate, libertate, toate acestea fac parte din catalogul nostru de drepturi fundamentale și este foarte important uh, să uh, ne gândim și la faptul că big data există. Deci se pune problema cum uh, ne purtăm cu, în legătură cu acest subiect, că doar să ne dorim să dispară nu e suficient. Cred că toată lumea uh, își dorește să dispară, însă există și ar fi important să ne ocupăm de acest subiect și să vedem ce avantaje competitive și economice putem obține. Mă bucur că avem ocazia să purtăm această discuție, să vedem ce putem face noi la nivel european în acest domeniu, să nu uh, uh trebuiască doar să acceptăm ce au decis alții, pentru că există aceste mari uh, grupări în domeniul internetului și în Europa avem foarte multe IMM-uri care sunt uh, active în acest domeniu. Cred că protecția datelor este foarte limitată și e important să uh, ne preocupe toate aceste subiecte. Am citit un articol în Spiegel pe tema aceasta, care ne arată că este foarte important uh, să putem face față manipulării. Uh, pentru că um, e momentul să uh, facem față actualității și uh, Uh, e foarte important să dezbatem despre cum putem face față acestui subiect. Mulțumesc. Um, doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă leg de ce spunea colega care a luat cuvântul anterior și uh, să mă leg de introducerea ei care spune că e greu să ne gândim la drepturi digitale fundamentale pentru că avem deja drepturi fundamentale și că dacă acestea sunt protejate, uh, sunt protejate și cele digitale. Demnitatea este um, de neatins, demnitatea umană și nu contează dacă e vorba de lumea reală sau de lumea digitală pentru mine e același lucru ca și cu ideea că locuințele sunt uh, de neatins. Uh, deci nici eu, nici vecinii mei, nici reprezentanții ai statului nu au dreptul să intre în locuința mea. Însă, ce se întâmplă cu faptul că mini-drone sunt poziționate în fața ferestrelor mele? Cum mai este protejată locuința mea și dreptul meu la viața privată? A spus-o domnul președinte Schulz la început, este uh, normal să vedem uh, ce provocări există în lumea digitală și să încercăm să ne garantăm valorile fundamentale în, și în lumea digitală, pentru că și ordinul de mărime este cu totul altul în lumea digitală decât în lumea uh, analogică. Mă gândesc la un exemplu simplu. Dacă un uh, elev este uh, chinuit pe stradă uh, de uh, un grup de alți colegi, este mult mai puțin grav sau cel puțin amploarea e mai mică când acest lucru se întâmplă în lumea reală decât când se întâmplă pe Facebook, pe Twitter sau pe alte rețele online. Pentru că în acest mobbing intră atunci mulți alți actori pe care elevul uh, de la care s-a pornit nici măcar nu-i cunoaște. Și trebuie să ne dăm seama de amploarea pe care o pot căpăta aceste fenomene ca legiuitor și nu numai, trebuie să ne gândim la toate acestea și să vedem uh, ce putem face la modul cel mai util. Avem nevoie de un dialog social și trebuie să vedem cum putem profita de toate oportunitățile digitale și ce răspundere trebuie să ne asumăm fiecare în această lume. Și în cele din urmă vreau să mă refer la încă un subiect foarte important, protecția vieții, uh, sferei private, vieții private faptul că fiecare dintre noi lasă în urma sa o dâră de date când mergem la cumpărături, când vorbim la telefon, când circulăm, când scriem un mail. Toate aceste date fac uh, ca alții să știe lucruri despre noi, să ne poată face oferte, să ne poată, fa- să ne poată trimite publicitate și uh, eu cred că ar fi important să putem uh, acționa și penal în caz că nu suntem de acord cu acest lucru și e important să ne gândim la toate aceste aspecte. E, cred că trebuie inclus în textul dumneavoastră dreptul de a lua decizii cu privire la propriile date personale ale fiecăruia și să permitem utilizarea lor uh, pentru un anume scop numai în mod voit. Timpul uh, pe care îl aveam la dispoziție trece încet încet și vreau să spun în încheiere nu doar că avem nevoie de o carte a drepturilor fundamentale digitale în Uniunea Europeană, ci și de o discuție foarte largă despre șansele pe care le avem și despre toate pericolele și abuzurile potențiale. Mulțumesc. Jan Albrecht, please. Jan Albrecht. Thank you very much. Uh, I'd like to... Mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante în acest proces și eu uh, fac parte din cei care au discutat uh, uh, au făcut parte din grupul autorilor și care s-au implicat, eu cred că e o propunere pentru o dezbatere care încă urmează să aibă loc. Cred că trebuie să aprofundăm chestiunea în speranța că putem să ne asigurăm că drepturile fundamentale existente se aplică și în mediul digital, dar să vedem cum putem să le consolidăm astfel încât să existe uh, drepturi fundamentale suplimentare, dar și explicații suplimentare la drepturile fundamentale existente. Deci sperăm să avem un cadru Uh, pentru era digitală mai bun. Deci eu cred că e foarte important să avem uh, uh, această dezbatere, atât în Parlamentul European cât și în Parlamentele Naționale. Bineînțeles că e vorba de o inițiativă germană a Fundației Die Zeit, însă eu cred că este foarte important ca această dezbatere să aibă loc și în alte state membre, în Europa, Sigur că nu se putem uh, schimba sau nu ne putem uh, adapta drepturile fundamentale sau uh, legislația de bază la realitatea digitală peste noapte, însă poate că cu ocazia următoarei convenții, care va avea loc în 5, în 10 ani, sper ca cei care vor aborda aceste subiecte să țină cont și de această idee de adaptare a drepturilor fundamentale la era digitală, ceea ce înseamnă uh, Uh, sporirea și completarea unor drepturi de care avem uh, nevoie pentru mediul digital. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, cred că ar fi minunat dacă am obține, dacă am continua această inițiativă. Sigur că proiectul uh, de document ne permite să discutăm eventuale soluții pentru Uh, numeroasele provocări uh, care ne așteaptă, pentru că e momentul în care deocamdată uh, trebuie să trecem la faza aplicată, să nu vorbim doar așa de concepte, așa cum se întâmplă adesea în, în sfera digitală. Mulțumesc, Barbara Spineri, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte Martin Schulz. Mulțumesc și profesorului Bude și mă bucur de faptul că această cartă a drepturilor uh, fundamentale digitale ne este supusă atenției și cred că e de asemenea necesar să ne asigurăm că mm, internetul e văzut ca un bun comun al tuturor. Sigur că trebuie să vorbim de noi drepturi, dreptul la uitare, dreptul la uh, anonimat, s-a vorbit și despre fractura uh, numerică, digitală, care este foarte importantă. Uh, uitându-mă pe, peste carta acestor drepturi digitale, am încercat să fac o comparație cu o carte, o carte analogă, asemănătoare, pe care probabil că și domnul profesor Bude o cunoaște. E vorba de declarația drepturilor de pe internet pe care Parlamentul Italian a adoptat-o în iulie 2015. Și făcând această comparație între cele două carte, mm, doream să vă spun cu această ocazie, să o laud pe a dumneavoastră pentru că mi se pare foarte bună. Am observat în urma acestei comparații o serie de uh, aspecte care poate ar trebui incluse în cartea dumneavoastră. În preambul se vorbește despre provocări și despre amenințări. Eu aș vorbi, așa cum ați uh, procedat și dumneavoastră, domnule Bude, aș vorbi și de Uh, oportunități, mm, de oportunități care ni se oferă prin intermediul uh, acestor uh, noi mijloace. N-aș insista doar asupra amenințărilor, eu aș uh, include amenințările în articole și aș uh, spune ce ar trebui să se facă în cazul în care, de exemplu, demnitatea persoanei este încălcată sau când se abuzează de libertatea de exprimare. Apoi, în ceea ce privește articolele 13 și 15, care vorbesc despre, vorbesc despre așa numita fractură digitală, eu m-aș referi mai ales la drepturile sociale și la faptul că anumite regiuni au probleme, regiunile rurale mai puțin dezvoltate au probleme uh, în ceea ce privește era digitală, de asemenea persoanele în vârstă, apoi uh, persoanele care mm, întâmpină uh, dificultăți pe plan social, care nu au acces la lumea digitală, la fel ca ceilalți. Apoi, în ceea ce privește articolul 4, care se referă la problemele de securitate. Cred că e corect uh, să spunem că autoritățile însărcinate cu respectarea legii uh, nu ar trebui să aibă acces neîngrădit la uh, date private. Trebuie, de exemplu, să garantăm o serie de excepții, însă pe, bază, pe baza legii. Pentru că trebuie să protejăm anumite principii foarte importante și în contextul excepțiilor, eu aș spune că aceste excepții nu vor fi posibile decât uh, după ce autoritatea judiciară uh, își dă autorizația motivată. Și aici uh, mm, iau ca model carta italiană. În ceea ce privește articolul 6 și articolul 7, care se referă la profiluri și la algoritmi. E corect să se precizeze că profilarea se va face doar în baza legii. Însă aș adăuga că această profilare ar trebui să poată uh, să fie împiedicată. De exemplu, persoana vizată ar trebui să uh, poată să se opună uh, profilării sau urmăririi. Pentru că, până la urmă, și în acest domeniu avem uh, dreptul la identitate. Articolul 5. Protecția datelor și suveranitatea în ceea ce privește datele. Aici se face trimitere la faptul că e nevoie de consimțământul uh, utilizatorului uh, pentru folosirea și tratarea acestor date. Ceea ce figurează în uh, cartea italiană mi se pare foarte important, respectiv consimțământul poate face obiectul și unei revocări. Deci consimțământul nu trebuie să fie permanent, e, poate să fie retras. Și aici aș dori să citez un aspect foarte important, uh, un citat interesant din uh, legea italiană. Consemțământul uh, nu trebuie să constituie baza juridică care să permită tratarea datelor. Președintele o întrerupe pe vorbitoare atunci când constatăm că există un uh, dezechilibru între persoanele vizate și persoanele care uh, tratează aceste date. Aș avea multe alte lucruri de făcut, dar mă opresc, de precizat, dar mă opresc aici. Barbara, ne-ai convins, ai citit uh, carta și foarte ar fi mai bine să ai un dialog uh, bilateral cu domnul profesor Bude. Mulțumim pentru această contribuție și domnul Weidenhozer. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut această inițiativă. Cred că este foarte important ca oamenii din afara Parlamentului și din Parlament să fie reprezentați. Este normal într-o democrație reprezentativă să uh, se reacționeze în afara Parlamentului la aceste discuții și să participăm împreună la formarea acestei discuții. De aceea uh, pledez pentru ideea de a avea mai mult timp la dispoziție pentru a stimula acest dialog și mai serios. În uh, concluziile noastre uh, la Comisia de Anchetă, la care am participat recent, am prezentat poziții foarte importante, după cum știe domnul președinte, și de aceea putem confirma că aceasta este o inițiativă foarte bună în interesul cetățenilor. Avem o carte a Drepturilor Fundamentale care uh, trebuie discutate acum pentru că nu este clar cum uh, um, pot fi garantate aceste drepturi în epoca digitală. Mă gândesc la punctul 7, 8, 11 și așa mai departe. Noi, ca europeni, trebuie să privim um, în detaliu toate aceste subiecte și dacă vrem să ne impunem în uh, lume pe acest plan, trebuie să fim conștienți și de dezavantajele uh, de competitivitate pe care le avem în continuare față de americani. Cred că textul este foarte pozitiv în ceea ce privește pachetul protecția datelor. Am luptat pentru asta de la bun început și văd că sunt multe idei în acest sens în uh, text. Este un cadru foarte bun. Digitalizarea trebuie să se întâmple, de fapt, a început de atât de mult timp încât nu mai uh, putem să o frânăm și uh, trebuie să ne gândim și la algoritmii care sunt uh, importanți în acest context. Atunci când cetățenii primesc oferte, trebuie să aibă posibilitatea să-și exercite dreptul de liberă alegere. Um, trebuie să poată avea o privire de ansamblu asupra uh, mărfurilor, nu să primească doar țintit anumite oferte sau uh, să ne gândim noi ca politicieni, um, nu trebuie să ajungem să fim fiecare în bula noastră și să um, fim informați doar despre opinii similare cu ale noastre. Până la urmă vorbim despre libertatea uh, de exprimare și libertatea de opinie și toate aceste subiecte trebuie discutate intens. Mă bucur că au fost aduse și uh, aspectele din dezbaterea din Italia aici, pentru că, într-adevăr, e un subiect care trebuie discutat la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să discutăm în Europa despre acest subiect și să ținem cont despre diferitele sensibilități culturale legate de digitalizare. Deci, mulțumesc pentru această inițiativă. Thank you very much, Joe. And as you implied, um, we could... Mulțumesc, așa cum ai sugerat, uh, vom avea o dezbatere cuprinzătoare, bineînțeles, pentru că uh, subiecte sunt uh, foarte importante. Noi suntem implicați, după cum știi, Martin, um, în calitate de fost coordonator, știi cât de mult ne-am ocupat de acest subiect. Aș dori să rog pe domnul profesor puteți să răspundă la Uh, o parte din întrebări uh, în 5 minute pentru că lucrăm sub presiunea timpului și apoi îl rog și pe domnul președinte Schulz să tragă concluziile acestei dezbateri. Deci domnul Bude în primul rând. Ich will gerne... Aș dori să clarific încă 3-4 puncte. Doamna Holmeier, acest document uh, se dorește a fi unul al libertăților cu, cu adevărat adev- și adevărul este că avem big data deja și există posibilitatea să se uh, combine uh, datele electorale, de exemplu, cu date tehnologice. Și cred că este foarte important să nu pornim de la reglementare, ci să pornim de la a înțelege ce se întâmplă tocmai pentru a avea o bază pentru reglementare. Este un subiect foarte important și o nouă materie de drept care trebuie să pornească de la înțelegere și de la legi- legiferare și cele două trebuie să fie strâns legate. În al doilea rând, acest subiect nu e doar unul german, poate nici măcar uh, doar unul european și nici nu poate să fie. Mi se pare foarte important uh, să um, privim într-o lumină nouă inițiativele naționale care poate există de mai mult timp și să le punem în contextul inițiativei europene. Când ne gândim la smart home, e clar pentru oricine că se pune uh, la mod, un mod, într-un mod nou problema uh, sferei private. Ce înseamnă smart home? Voie pentru a gestiona um, situația informațiilor în această, um, în uh, această lume tehnologică. E nevoie de o altă imaginație reglementativă și nu numai. Generația tânără are deja uh, impresia că um, um, exprimarea publică, că sfera publică este um, accesibilă tuturor. Nu e vorba doar de ce se tipărește în presă, e vorba de um, opiniile cu care participă fiecare. Și, după cum ați spus dumneavoastră, se pune problema bulelor, a structurilor din cadrul internetului în care uh, Um, există simultan sfera privată. Trebuie să ne punem toate aceste probleme pentru că avem, nevoie, avem de a face până la urmă cu o nouă structură de clasă a societății. Și un ultim punct care este decisiv și trebuie abordat e unul la care v-ați uh, referit și dumneavoastră, doamna Zipel, dacă Datele pot fi considerate un bun comun. Trebuie să se facă diferența între bunuri comune și bunuri private, bunuri publice și bunuri private și să fie clar cui aparțin uh, datele personale ale fiecăruia. Mulțumesc. Martin, dacă dorești, te rog să tragi concluzii. Mulțumesc. Acum 22 de ani și jumătate mi-am început munca în Parlamentul European la comisia aceasta și dacă mă gândesc la evoluția drepturilor fundamentale în acești 22 de ani, în tratatele existente și în Constituțiile naționale, uh, doamnă Zipel, sunt de partea dumneavoastră. Acum, însă acum 22 de ani, nu puteam imagina că drepturile fundamentale individuale, cum ar, fi cele ale elevului care e victima mobbingului sau uh, problema legată de dronele pe care le vedeți uh, la ferestrele dumneavoastră de acasă, aceste probleme erau de neinimaginat. Uh, și e important ca noi, ca legiuitori, să putem ține pasul cu rapiditatea evoluției, pentru că trebuie să fim capabili să creăm structuri de protecție pentru cetățenii noștri. Și de ce noi la Parlamentul European suntem uh, forul cel mai adecvat pentru a face acest lucru? Doamna Spinelli, cunosc inițiativa din Italia, vă mulțumesc, este o muncă extraordinară, vreau să o spun clar, mai ales aici. Însă, uh, Parlamentul European este instituția care apără drepturile cetățenilor prin faptul că trebuie să ratifice tratatele internaționale pe care le încheie Uniunea Europeană și care pot aduce atingere drepturilor fundamentale. Mă gândesc la ce se poate întâmpla într-o combinație de big data cu big commerce. La modul individual, atunci drepturile cetățenilor ar putea să nu mai conteze și oamenii ar putea să nici măcar Uh, să nu mai știe ce se întâmplă cu datele lor, ce se face uh, cu datele lor în interes economic. Oamenii ar deveni adevărate obiecte și drepturile lor nu vor mai putea fi garantate de statele care ar trebui să le apere drepturile. Tocmai pentru că globalizarea se produce atât de rapid, inclusiv în ceea ce privește drepturile oamenilor, încât uh, legislația rămâne în urmă. Și în această situație dezechilibrată ne aflăm uh, într-un mare pericol. Să ne gândim la un exemplu de uh, tratat în domeniul datelor bancare, de exemplu SWIFT. Acesta a fost oprit de Parlament, blocat, tocmai pentru că drepturile cetățenilor nu puteau fi garantate, drepturile individuale. Asta a făcut instituția noastră, a blocat acest tratat cu Statele Unite. Și uh, deci dezbaterea nu se află, nu se ține neapărat în Parlamentul European, ci se ține în acea instituție în care uh, ajunge dezbaterea în mod firesc uh, după ce trece de nivelul național. După cum ați spus și dumneavoastră, ar trebui să avem chiar o dezbatere globală, nu doar una europeană, și de aceea am venit în acest Parlament. Mă bucur că s-a exprimat și scepticism. Uh, dacă e justificat, nu știu, doamna Holmeier, am spus-o și în introducerea mea, uh, noi nu am uh, venit aici cu pretenția de a uh, face ca această carte să și fie adoptată imediat. Noi ne-am întâlnit ca părți private cu ideea de a formula această carte. și trebuie să știți că a fost un proces care a durat un an și la care am participat cu toții în măsura posibilităților. Am fost și eu, au fost și um, alți colegi prezenți în sală. Și cu toții ne-am implicat în redactarea acestei carte. Fiecare cuvințel a fost ales cu mare grijă, însă la sfârșit a fost clar pentru toată lumea că e vorba doar de un proiect de text, nu este un text final. De aceea, e posibil să ajungem la un uh, rezultat în care să conștientizăm că instrumentele actuale sunt suficiente. Nu e părerea mea, eu cred că instrumentele actuale nu sunt suficiente, dar dacă ar fi suficiente, tocmai uh, asta ne-ar permite să aflăm acest proces, o dezbatere controversată și bazată pe includere. Noi asta ne dorim și de aceea și sunt uh, foarte recunoscător Fundației Die Zeit, pentru că noi nu doream să implicăm doar politicieni, ci doream să invităm o, uh, o parte cât mai largă a societății să participe la această dezbatere. Pentru că e o dezbatere care trebuie purtată într-un parlament, dar nu doar într-un parlament, ci în societate în general. Și o ultimă observație, domnule președinte. Colegul Weidenholzer a spus uh, pe bună dreptate că am avea nevoie de mai mult timp. Astăzi vă predăm acest proiect de cartă și vă rugăm să vă luați timpul să o analizați. Sunt uh, aici foarte mulți colegi și colege care, în timpul mandatului meu de președinte, um, m-au uh, bombardat cu reproșuri zi și noapte, cum că n-aș fi destul de sensibil la protecția datelor. Una din aceste colegi a și luat cuvântul aici. Și am fost uh, puțin surprins, pentru că nu sunt un papă al protecției datelor în acest Parlament. Din potrivă, unii colegi sau colege prezenți sau prezente aici uh, mă consideră prea slab, prea generos, prea social-democrat, prea uh, om de stat, prea etatist și am uh, fost uh, lăudat cu toate aceste epitete de către colegi și tocmai lor vreau să le mulțumesc. În ultimii ani, ei mi-au deschis ochii în legătură cu ratificările de tratate. Mi-au arătat în ce măsură depindem cu toții uh, de uh, acest subiect și cât de important este să protejăm drepturile fundamentale în epoca digitală. Pentru că dacă nu o facem, uh, nici nu ne vom mai putea da seama de ce este analogic și ce este digital. Vom avea nevoie până la urmă de o nouă definiție, tocmai ca să putem proteja drepturile fundamentale. Uh, și de aceea le sunt uh, foarte recunoscător celor care m-au criticat de-a lungul timpului și vreau să mulțumesc Fundației Dizite care m-a invitat și m-a motivat să particip la această dezbatere. Și acum, ultima observație, domnule președinte, aș dori încă o dată să repet ce a spus Iosef Weidenholzer cu o rugăminte. Există o inițiativă, această inițiativă este discutată în Germania, însă eu mi-aș dori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 echilibru. Uh, lucrăm împreună cu Serviciul pentru Acțiune Externă ca să creăm o, un cadru uh, extins de colaborare. În 2016 am uh, avut uh, o abordare mai sistematică, mai coordonată pentru a folosi influența Uniunii Europene și uh, toate mecanismele de care avem nevoie pentru a influența deciziile în uh, ceea ce privește relațiile cu țările terțe. Poate o să spuneți că uh, sunt un uh, om fără suflet, dar, uh, repet, vorbim aici despre oameni care au trecut printr-un proces uh, de um, solicitare de azil sau protecție internațională, au fost respinși și care sunt, o, fac obiectul unei decizii de returnare. Acest uh, lucru, acest uh, acest proces poate să ducă la confuzii între refugiați și uh, imigranții ilegali. Noi am, avem și rezultate pozitive, rezultate bune în uh, combaterea traficului de ființe umane și a contrabandei uh, cu, cu refugiați, cu imigranți. Uh, ne aflăm acum în jurul uh, procentului de 40% uh, returnări, uh, deci suntem cam la același nivel ca anul trecut. Iată că nu se văd foarte multe rezultate ale politicilor pe care le aplicăm. Încercăm să consolidăm relațiile cu toți partenerii la nivel european și uh, trebuie să vă reamintesc că nu semnarea unui acord de readmisie, ci cooperarea îmbunătățită în mod concret uh, este cel mai important lucru. De aceea, domnule președinte, Asta a fost o, o introducere. Nu o să vă țin până la miezul nopții. O să trec acum la prezentarea acordurilor de readmisie. Avem 17 astfel de acorduri. O să încep cu acordul cu Turcia. Cooperarea cu Turcia cu privire la returnare și readmisie a fost consolidată după declarația Turciei din 19 martie, declarație care avea scopul de a combate exploatarea emigranților și refugiaților, de a reduce fluxurile de emigrație din Turcia către Grecia și de a preveni tragediile umanitare cu persoane dispărute sau decedate pe mare. Câteva cifre din, de la acea declarație comună UE-Turcia, din păcate, am înregistrat 63 uh, de victime sau persoane dispărute în Marea Ege. În aceeași perioadă, în 2015, 490 de persoane au murit încercând să traverseze un, uh, o distanță foarte scurtă pe mare între continentul uh, uh asiatic și uh, Grecia. Am primit uh, de curând al patrulea raport care arată um, progresul declarației UE-Turcia și al angajamentelor enumerate în acea declarație. Cât privește readmisia emigranților ilegali din insule, Turcia a arătat uh, o atitudine binevoitoare, cooperantă, în ciuda unor dificultăți în vară. Uh, În prezent uh, au fost returnați 1187 de uh, emigranți ilegali în Turcia, și uh, din uh, Turcia uh, în statele membre au fost relocați 2426 de refugiați sirieni. Așteptăm încă în jur de 2000 în perioada următoare, dar într-adevăr numărul de returnări din insule rămâne scăzut, mai ales datorită Um, lentorii procesului de examinare a solicitărilor de azil. Autoritățile grecești au dublat numărul de experți care lucrează în insule și uh, încă și mai mulți um, agenți vor fi recrutați uh, până la sfârșitul anului. Acordul uh, cu Turcia de readmisie în contextul discuțiilor privind liberalizarea vizelor Aici s-au făcut progrese în punerea în aplicare a acordului de readmisie. În 2016 am avut două ședințe tehnice ale comisiilor uh, pentru readmisie cu reprezentanții statelor membre și uh, reprezentanții autorităților turce care au discutat obstacolele în calea unei puneri în aplicare eficiente a acestui acord, obligația de readmisie a cetățenilor turci este în vigoare din 2014, numerele, cifrele însă sunt destul de mici, sub 370 6 uh, din aceste 376, mai puțin uh, jumătate au fost acceptate de autoritățile turce și um, cam în jur de 100 au fost uh, efectiv, 100 de persoane au fost efectiv returnate. Avem încă niște probleme cu cooperarea cu consulatele, dar, în general, această cooperare s-a îmbunătățit. Turcia nu pune în aplicare dispozițiile cu privire la cetățeni din țări terțe. A, am convenit cu Turcia în discuțiile inițiale, a, în condițiile în care încă se mai discuta despre liberalizarea vizelor, dar Um, um, dispozițiile ce țin din dispozițiile din acordul de readmisie um, ce țin de returnarea cetățenilor țărilor terțe sunt um, conectate de Turcia cu negocierile privind liberalizarea vizelor. Avem însă un dialog constructiv cu Turcia și pot să vă asigur, așa cum a făcut și domnul comisar Avramopoulos și domnul Timmermans, că din perspectiva Comisiei, liberalizarea vizelor va fi propusă numai odată ce uh, toate criteriile au fost uh, îndeplinite. Mai avem uh, tot în raport cu uh, Turcia, uh, un stat membru important, Bulgaria. Bulgaria, conform uh, acordurilor bilaterale pe care le are cu Turcia, este angajată în găsirea de soluții practice la fața locului, însă, pentru moment uh, pot spune că acest acord bilateral nu a dat rezultate satisfăcătoare. Cam asta despre Turcia. Cât privește Pakistanul acum, e o țară cheie din perspectiva Uniunii pentru readmisie, bineînțeles. O să vă dau câteva cifre. În 2015 am avut o creștere dramatică a Uh, numărului de cetățeni pakistanezi care au sosit în Uniunea Europeană, o creștere de 1000 la sută, deci au fost vreo 43.000 de persoane, iar în august anul acesta au mai primit, au mai, au mai venit vreo 8.000 de persoane din Pakistan. Acordul de readmisie cu Pakistanul este în vigoare din 2010 și din 2014 uh, a început să crească numărul de returnări până la 52%. Dar până la sfârșitul lui 2015 uh, acest procent a scăzut undeva pe la 36% în în uh, contextul unor declarații foarte negative făcute de ministrul de interne pakistanez. Comisarul uh, Avramopoulos a fost în uh, Pakistan și în, într-o vizită oficială și în um, acest an am avut două ședințe ale comitetelor tehnice pentru a încerca să eliminăm obstacolul din calea returnării, însă Totuși, imaginea de ansamblu rămâne departe de a fi ideală. Unele state membre raportează ca o bună cooperare, altele că s-a îmbunătățit cooperarea cu Pakistanul, însă cele mai multe state membre au încă probleme. În ultimele câteva În ultimele, în ultimele câteva luni am avut uh, rezultate încurajatoare um, uh, în um, colaborare între Frontex și statele membre, dar și situații în care anumite state membre au făcut uh, cereri de readmisie către Pakistan și nu au primit niciun răspuns din partea autorităților de acolo. Deci încercăm să avem mai multă uh, Predictibilitatea în relația cu Pakistanul. Și asta se va discuta și la întâlnirea viitorului uh, Comitet Tehnic pentru Admisie în ianuarie la Bruxelles. Apoi parteneriatul estic, uh, Balcanii de Vest și Rusia, punerea în aplicare a acordurilor de readmisie cu aceste țări este mulțumitoare avem o rată de 81% de returnare cu Ucraina, 66% cu Moldova, 76% cu Rusia. Am avut 16 uh, în a 16-a întâlnire a Comitetului Tehnic cu Rusia în iulie și s-a um, reafirmat voința politică de a pune în aplicare acest acord. Uh, se discută deja despre folosirea unor canale, canale electronice pentru transmiterea solicitărilor de readmisie către autoritățile ruse și vom demara un proiect pilot folosind uh, videoconferința uh, în trei dintre statele membre. Cooperarea este în general bună, dar mai sunt și o serie de elemente politice care intervin uneori, de exemplu, cu pașapoartele emise în Crimea, Deci, uh, iată, nu întotdeauna aceste relații sunt foarte uh, ușoare. Cu Georgia avem o cooperare foarte bună. Am stabilit o platformă electronică pentru schimbul de informații. Platforma um, platformă găzduită de Organizația Internațională pentru Migrație, un exemplu de bună practici în gestionarea procesului de readmisie cu Armenia și Azerbaijan se poate și mai bine. Cred însă că Armenia este mai uh, prost plasată decât Azerbaijanul în acest moment, iar punerea în aplicare a acordurilor de readmisie cu țările din Balcanii de Vest este foarte satisfăcătoare, cu rate de returnare mult peste media europeană de 42%, cu Albania 87% și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, o să menționez uh, Capul Verde. Cooperarea este satisfăcătoare, dar uh, este uh, singura țară din acea regiune cu care avem acord de readmisie. O să mă opresc cumva aici, nu mai sunt foarte multe lucruri de spus, decât că suntem deschiși. Avem negocieri acum cu uh, patru țări, Maroc, Maroc Belarus, uh, Nigeria și mai sunt încă trei în curs de lansare cu Iordania, Algeria și, Cin- și China. Asta ca să vă dau o imagine de ansamblu a situației prezente. Dacă doriți, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Rute. Uh, colegii noștri au mare experiență în acest domeniu și sunt convins că vor avea întrebări concrete. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție decât până la 16.45 o dată pe an știți că avem uh, ocazia să obținem uh, reacții uh, concrete pe acest, uh, această temă a readmiterii. Deci aș dori să vă rog dacă puteți să puneți întrebarea la obiect în mod succint pentru a putea primi și răspunsuri de la comisie și după aceea la 16.45 sosește domnul ministru. O să dau cuvântul în ordinea înscrierilor. Doamna Sipăl, prima, nu mai mult de două minute, vă rog frumos. Thank you very much, Chair. So I Mulțumesc, domnule președinte. O să încep direct cu uh, câteva întrebări. Prima întrebare din partea mea este de ce, ne-ați putea spune încă o dată, de ce Parlamentul nu a fost implicat în um, aceste acorduri de readmitere a doua întrebare, de ce aceste acorduri nu se numesc uh, raporturi de readmisie? Și aici mă refer la acordul cu Turcia și la modul comun uh, de a proceda pe viitor. Este uh, un titlu foarte frumos, dar până la urmă e totuși vorba de un acord de readmisie. Apoi, în acest context al readmisiei, ne puteți spune dacă vă referiți la cetățenii Uh, țării respective sau și la cetățeni din țări terțe. Și dacă ne referim la acești uh, cetățeni din țări uh, terțe, de ce țări atât de uh, sărace iau cetățeni din țări terțe și noi nu uh, ne putem ocupa de ei? De ce uh, oare? Ați uh, menționat uh, și o abordare comună în domeniul readmisiei și ne-ați spus că sunt ceva probleme în acest domeniu. Dar, pentru a obține o abordare comună, oare nu ar trebui, în primul rând, să uh, ajungem la o abordare comună, să vedem cum decidem dacă cineva e solicitant de azil sau nu, pentru că cifrele diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Și o ultimă întrebare. Chiar dacă o persoană nu primește statutul de solicitant de azil, s-ar putea să existe și motive umanitare ca acestei persoane să-i se permită să rămână pe teritoriul UE. Aș dori să știu dacă avem o abordare comună în acest domeniu între toate statele membre sau situația diferă de la un stat membru la altul și care sunt implicațiile pentru readmisie. Și, în fine, o ultimă întrebare. China. Câți refugiați avem din China. Mulțumesc, doamna Holmeier. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru prezentarea foarte cuprinzătoare. În permanență dezbatem subiectul, ne confruntăm cu ce se întâmplă atunci când uh, cetățenii sunt retrimiși, de exemplu, în Pakistan sau în zone de război sau zone dificile, cum ar fi în Afganistan. Ne-ați putea spune mai detaliat ce proceduri se aplică în această situație și ce fel de măsuri se iau pentru a se uh, garanta o returnare în condiții umane? A doua întrebare în ce măsură sunt statele în, cu care uh, lucrăm la readmisie să colaboreze cu noi sau cu Comisia Europeană? Și în al treilea rând, aș vrea să vă întreb dacă nu ar fi uh, rezonabil sau necesar ca anumite programe de reintegrare sau de stimulare a reintegrării uh, finanțate din uh, fondurile de dezvoltare să fie corelate cu uh, programe pentru persoane care nu au nicio altă șansă în afară de a cere azil și uh, să se permită acestora să primească ajutor. Mulțumesc, dragi colegi. V-am doar să vă avertizez de următorul lucru. Când vine domnul ministru la 16.45, va trebui să ne întrerupem pentru a discuta cu domnia sa și apoi vom avea voturi. Deci, uh, vă rog să puneți acum toate întrebările privind readmisia. Poate nu vom avea timp pentru un răspuns, dar uh, o să îl invităm din nou pe domnul Rute ca să răspundă la aceste întrebări. Îmi pare foarte rău, dar nu am ce să fac. Asta este, asta este timpul pe care îl avem la dispoziție. Deci să nu depășiți un minut, vă rog, mă scuzați că vă presez. Doamna Guillaume. En euh, j'avais plutôt une question pour... Mulțumesc. Avea, am o întrebare în legătură cu acordul cu Afganistanul. Poate ar fi, oare ar fi mai bine să o pun acum? Bine. Dacă nu-mi dați acordul, fac acest lucru. S-a vorbit despre un acord, o convenție, care e menită să înlesnească uh, returnarea, din, dacă nu mă înșel, există de 80.000 de afgani care se află în situație de ilegalitate. Acest acord a fost, uh, adopt, a fost uh, încheiat în 4 octombrie, chiar în ajunul conferinței donatorilor pentru Afganistan. Mi-e greu să nu fac o legătură între uh, calendarul uh, acestor evenimente, însă ce mă nemulțumește pe mine e că uh, în aceste acorduri Parlamentul lipsește cu desăvârșire, deci pe lângă informațiile pe care le veți uh, furniza uh, despre acest subiect. Aș dori să ne explicați cum vedeți locul Parlamentului, cum putem să fim implicați totuși în luarea acestor decizii extrem de importante. E doar un exemplu în legătură cu cât de multă importanță acordul, acordă Parlamentul subiectului. Doamna Wikström acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Rute, pentru prezența dumneavoastră la comisia noastră. V-ați referit la acordul de readmisie pe care îl discutăm astăzi, dar ați mai menționat și alte subiecte în intervenția dumneavoastră, de exemplu acordul uh, UE-Turcia. Și m-am bucurat să uh, vă aud că spuneți că înainte de liberalizarea vizelor trebuie să uh, fie respe- respectate toate cerințele. Mă bucur că faceți uh, o astfel de afirmație. Uh, dar uh, vorbați doar de 43 de victime uh, pentru acest an față de uh, numărul mult mai mare anul trecut. Nu vi se pare o dovadă de cinism să vorbiți de această cifră când știm că în anul acesta e un apogeu, știm că 6.000 de persoane au murit în Mediterană în acest an. Diferența este că Marea Egee a fost închisă, dar refugiații uh, Uh, vin din Libia sau din Tunisia uh, prin nordul Africii. Domnule Rute, eu spuneam că Marea Mediterană se transformă într-un cimitir imens. Nu mai spun acest lucru. Uh, e un cimitir în aer liber și în ce privește Turcia în final. V-ați referit la acest acord, dar aș dori să știu câți refugiați de origine tucă, turcă uh, prevedeți că vor deveni solicitați de azil în Europa. V-ați gândit la acest lucru? Pentru că a fost un grup de experți în Suedia care a subliniat că uh, vor apărea uh, vase cu, cetă, cu cetățeni turci, că e vorba de politicieni, de jurnaliști, de activiști și așa mai departe, activiști ai comunității LGBT. Ați prevăzut și o astfel de situație? Mulțumesc, doamna Bjork. Mulțumesc. Nu înțeleg uh, foarte bine abordarea pe care o urmați și uh, mi-e foarte greu să ni se spună mereu la nesfârșit că legitimitatea Uniunii Europene în domeniul azilului se bazează pe uh, cât de eficient este Uniunea Europeană în returnarea acestor persoane. Pe ce vă bazați când faceți o astfel de afirmație? Cred că nu facem decât să alocăm prea multă energie unui uh, obiectiv uh, greșit. Cred că suntem pe calea greșită. Cred că ar trebui să investim în primirea acestor persoane, în întâmpinarea lor și sunt de acord cu alți vorbitori care uh, spuneau că uh, aceste solicitanți de azil vor fi uh, tot mai numeroși. Avem un acord de readmitere cu Turcia. Ce se întâmplă cu persoanele care sunt trimise înapoi în Turcia? Afganistanul a refuzat acordul de readmisie cu Suedia, ceea ce cred a fost o decizie foarte bună. Ce se întâmplă cu ce persoanele care uh, sunt uh, abuzate. Știm că o, o, foarte multe persoane au fost uh, au, au murit în timpul uh, îmbarcării în avioane, de exemplu, datorită prost, proastelor tratamente. Apoi, în legătură cu mul, munca nedeclarată, că e vorba despre femei, bărbați sau femei, uh, ceea ce a dus la o returnare și mai mare. Aș dori să știu ce impact are asupra persoanelor clandestine din Europa. Mulțumesc. Thank you, Thank you, Mr. Rote. <coughs> Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune următorul vorbitor. Planificasem să rostesc un discurs, uh, dar nu avem timp. Aș dori să spun însă că ECR-ul susține eforturile um, cu, eforturile cu Afganistanul și toate eforturile în general privind acordurile de, de readmisie cu țările terțe. Aș dori să pun o întrebare la uh, obiect. Uh, cum stau lucrurile cu Somalia? După cum știți, probabil, somalezii reprezintă poate comunitatea cea mai mare a așa numiților uh, imigranți umanitari. Aș dori să știu dacă există uh, negocieri planificate între Uniunea Europeană și Somalia în legătură cu readmiterea uh, cetățenilor somalezi. Mulțumesc, doamna Versia. Mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat cu mare atenție, domnule Rute, și ne spuneați că puneți multă inimă în acest domeniu, dar cred că nu e abordarea bună. Cred că abordarea potrivită Uh, vizează respectarea drepturilor omului în Europeană, ori mie mi se pare că aceste acorduri de readmitere sunt uh, mânate de ar preocupare numărul de cetățeni dintr-un stat care ajung pe teritoriul europene, oricare ar fi uh, statul de drept în țara de origine, de exemplu. Ne spuneați că Uh, toți cei care au fost uh, returnați nu mai aveau altă opțiune pentru aceste persoane, nu mai exista o altă opțiune. Aș dori să ne explicați cum face în condițiile în care noi știm că procedurile diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Uh, dreptul de azil este extrem de asimetric între două state. Deci un cetățean care este returnat într-un stat, în statul său de origine, în funcție de diagnosticul pus de un stat membru, asta înseamnă că, până la urmă, drepturile sale nu sunt respectate. Și vă pot da un exemplu. Eu sunt uh, franțuzoaică, vine ministrul de interne din Franța în curând. În urmă cu câteva zile, un cetățean sudanez a fost expulzat uh, din uh, Franța înspre Sudan în condițiile în care uh, nu au fost epuizate toate opțiunile pentru el în, în domeniul procedurii de azil. Uh, Astfel de exemple se uh, înmulțesc și aș dori ca problema drepturilor acestor persoane să redevină uh, etalonul principal. Uh, n-am auzit această abordare, chiar dacă spuneați că puneți mult suflet în ce faceți. Mulțumesc, doamna Sargentini. Înainte de a vă pune întrebările, aș dori, domnule președinte, să înțeles. Avem două subiecte mm, uh, punerea în aplicare a acordurilor de readmisie și apoi calea comună de urcat. Abordăm uh, separat cele două subiecte, pentru că unii vorbesc despre Afganistan, de exemplu. Președintele, din păcate, va trebui să tratăm cele două puncte. Doamna Sargentini, atunci domnul director general nu a avut timpul să-și facă prezentarea în legătură cu calea comună de urmat. Iar noi, în calitate de coordonatori, am dorit să tratăm în mod separat cele două subiecte. Poate ar fi mai bine să amânăm al doilea subiect, pentru că n-ar fi cinstit, nu e corect, pentru că uh, Comisia spunea că nu e un acord de readmisie. Președintele, tocmai am încercat să vă explic. Da, acum o să fac acest lucru cu permisul dumneavoastră. Deci, în mod oficial, nu avem suficient timp la dispoziție, deci ce vă propun eu, nu știu dacă vă convine această sugestie, continuăm până la 16.45, nu putem depăși această oră, pentru că trebuie să-l primim pe domnul ministru, nu putem să-l facem să aștepte și din motive de organizare și apoi vom avea votul, nici votul nu poate fi amânat și după aceea colegii vor pleca e incorrect atât față de dumneavoastră cât și față de colegul domnul Rute să ne pripim deci, uh, ce vă propun este să punem toate întrebările, așa cum spunea și doamna Ghiom în legătură cu Afganistanul, a pus o întrebare și chiar eu uh, doream să uh, discutăm cu serviciul juridic natura acordului. E o un subiect foarte serios, deci avem timp pentru a digera toate aceste subiecte. Deci, vă propun să puneți întrebări într-un minut și jumătate, Tocmai m-am consultat cu secretariatul, apoi îl uh, invităm din nou pe domnul Rute la comisia noastră cu scuze pentru uh, aceste probleme de organizare și uh, sperăm să primim și răspunsuri uh, în scris la o parte din întrebările noastre. Și după aceea vom discuta cele două subiecte ulterior. Iată care e propunerea mea. Doamna Sargentina, deci ne vom întoarce specific la subiectul Afganistan. Da, domnul Rute va face o prezentare, deci acum punem întrebările, cel puțin ca să ne asigurăm că folosim la maximum uh, timpul uh, pe care îl avem. Deci mai avem încă 4 sau 5 colegi care s-au înscris la cuvânt, deci un minut și jumătate, începem cu dumneavoastră și după aceea cu doamna Spinelli. Și după aceea ajungem la ora uh, 16.45 și vă uh, propun să ne oprim atunci. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ce privește Afganistanul, aș dori să spun doar un singur lucru. Parlamentul European, conform tratatelor, are dreptul să vorbească despre acordurile de readmisie. Dacă Comisia și Consiliul sau statele membre consideră că uh, nu avem dreptul să ne pronunțăm pe marginea acestor acorduri de readmisie, uh, atunci ar trebui să avem o dezbatere separată în comisia noastră. De fapt, am și avut-o. Deci mă opric, opresc aici deocamdată în legătură cu această observație, dar aș dori să mai adresez o întrebare succintă în legătură cu celelalte acorduri de readmisie. Domnul Rute s-a referit la acordul cu Turcia. Înainte, în această dupămasă, am vorbit de, la o reuniune despre hotspot-uri, în care o colegă spunea că DG Home spunea că Turcia are un mod uh, foarte concis de a interpreta acordul cu Turcia, respectiv că cei care nu sunt uh, uh, pe insulele grecești nu se mai poate întoarce, nu se mai pot întoarce în Turcia unul la unul. Aceasta este interpretarea și dumneavoastră și o putem găsi undeva în scris. Eu urmăresc îndeaproape acest acord cu Turcia. Pentru mine este o noutate de ultimă oră și astfel se explică de ce oamenii sunt și o voie în a uh, muta acești refugiați, refugiați de pe insule pe continent. O să fac o propunere la sfârșit, spune președintele. Doamna Albiol. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să spun că toată această introducere pe care ați făcut-o, domnule Rute, mi se pare periculoasă, în care făceați această diferență între refugiați și imigranți. Uh, pentru noi e clar că există concepte clare. Atunci când vorbim despre refugiați, sunt, uh, e vorba de persoane care beneficiază de protecție internațională în, în virtutea Convenției de la Geneva. Dar nu trebuie ca migranții să fie automat uh, expulzați. Există mai multe tipuri de migranți. Există migranții economici, de exemplu, uh, nu sunt sigură că ei au ales să migreze, pentru că persoanele acestea fug de sărăcie, de mizerie și așa mai departe. Ați vorbit despre expulzări care permit, uh, uh, permit uh, de exemplu, combaterea unor fenomene mafiote de tip uh, exploatarea ființelor umane. Nu cred că este abordarea potrivită. Cred că ar trebui să prevedem, să ne gândim la un mecanism de uh, imigrare uh, legală și astfel vom uh, tăia craca de sub picioare tuturor acestor mafioți. Ați vorbit despre acordul cu Turcia. Uh, totuși, să nu uităm că este vorba de 2016, un an record. Au fost uh, enorm de mulți uh, morți în Marea Mediterană. De la acordul cu Turcia, refugiații sunt obligați să o ia pe căi mult mai periculoase și astfel există mult mai multe decese în consecință. în urma politicii și deciziilor dumneavoastră, uh, tot mai multe persoane mor și dumneavoastră vă mândriți cu acest bilanț. Apoi, în ce privește returnarea, trimitem țări în uh, uh, persoane în zone precum Afganistanul, în zone bombardate de război, au fost enorm de multe uh, bombardamente în Afganistan. țineți că Afganistanul este o țară sigură și că putem trimite acolo oameni? Mulțumesc, doamna Gomes. Very much Domnule Rute, sunt de acord cu ce au spus colegii și domnul președinte. Și anume, nu înțeleg de ce Parlamentul European a fost uh, neglijat și nu a fost implicat de, consiliu și de, de Consiliu și de Comisie în aceste acorduri de readmisie. Și am o întrebare. Ați spus că acordul UE-Turcia a dat rezultate pentru că obiectivul lui era să uh, le ia obiectul muncilor, uh, muncii traficanților de persoane, de migranți. Dar nu e adevărat, am fost recent la granița Grecia-Macedonia și pot să vă spun că sunt acolo traficanții aceștia și sunt și în Bulgaria și fac profit mult mai mare pentru că condițiile s-au înrăutățit și rotele sunt mult mai periculoase. Apoi, uh, comparați uh, victimele, cifra de victime de anul trecut cu cea de acum. Ați uitat de factorul de atracție, care acum uh, a scăzut foarte mult. Ați uitat de ce s-a întâmplat în Marea Mediterană, peste 4.000 de persoane s-au uh, înnecat acolo, tocmai pentru că ruta cealaltă fusese închisă. Și ar putea Turcia să, ar putea <laughs> Comisia, mă scuzați, să-mi explice de ce o țară ca a mea, ca Portugalia, um, nu primește mai mulți refugiați afgani, pentru că spunem că cetățenii azidi sunt victime ale unui genocid și în Grecia trăiesc în condiții îngrozitoare. Sunt foarte mulți deja înregistrați și din toți cei înregistrați nici măcar unul nu a fost trimis până acum în Portugalia. Cum sunt protejați cetățenii? Știm că Europol spune că peste 10.000 de migranți uh, minori neînsoțiți au dispărut. Ce se întâmplă? Statele membre îi dau pe aceștia în mâinile teroriștilor? Asta se întâmplă. Trebuie să fim conștienți. Asta se întâmplă și cu refugiații care trăiesc pe continentul nostru în condiții mizerei. Dăm pe mâna teroriștilor. Doamna Lindberg. Jag tycker vi ska börja prata om... Doamna Winberg. Mulțumesc. Cred că trebuie să începem să vorbim despre acordurile de readmisie. Ce fel de cetățeni trimitem înapoi? Sunt uh, solicitați de azil cărora le-au fost refuzate uh, cererile odată sau chiar de două ori. Nu au statut de refugiați. De aceea există aceste acorduri. Și revenind la Turcia acum, Turcia a trimis mai multe persoane aici decât a primit înapoi. Se vorbește despre înghețarea acordului cu Turcia, eu cred că e foarte important însă ca el să rămână în picioare. Și s-a vorbit și despre Afganistan. Am semnat un acord legat de readmisie cu Afganistanul. Suedia a preluat peste 4.000 de solicitanți de azil din Afganistan și acum ei spun nu readmisiei. Mi-aș dori să aud ce acord există între Uniunea Europeană și această țară. And, uh, Mrs. Spinelli, please. Și acum doamna Spinelli, vă rog. Grazie, președinte. Eu eh, vorrei elencare alcune... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să fac o listă de puncte foarte problematice. În primul rând, acordurile de ajutor pentru dezvoltare, pentru gestionarea fluxurilor migratorii. Uitați de ce lucrurile nu sunt clare pentru mine, domnule Rute. Atunci când uh, vorbiți despre o bună cooperare, de rezultate satisfăcătoare, mi se pare că nu uh, țineți cont de toate elementele. În al doilea rând, Parlamentul European nu a fost implicat în aceste negocieri. Și nu este singura entitate exclusă. Aceste acorduri se fac acum sub formă de declarații. Deci și parlamentele naționale sunt excluse acordul între Italia și Sudan a fost complet secret. Parlamentul uh, italian nu a avut niciun cuvânt de spus în această materie. Și mă mai îngrijorează încă un element și mi-ar plăcea să-mi dați un răspuns. Și imediat închei. Mă gândesc la o comunicare a Comisiei din luna martie, uh, în care se menționează mai multe regiuni sigure din Afganistan și se vorbește și de o stabilizare a Afganistanului. Afganistanului. Eu nu cred că există această stabilizare. Eu cred că uh, nu este vorba de o țară sigură. Niciodată talibanii și statul islamic nu au fost atât de prezenți cum sunt uh, prezenți acum pe întreg teritoriul acestei țări. După sirieni, uh, refugiații afgani sunt cei mai numeroși. Deci de ce, putem, de ce spunem că este o țară sigură? Mulțumesc! Mulțumesc uh, și îmi cer scuze mm, că a trebuit să fac presiuni, însă nu mai avem timp, din păcate, deși subiectul este foarte serios. Am o propunere inclusiv față de domnul Rute. Cred că este responsabilitatea noastră uh, să discutăm acest subiect. O oră ar trebui să fie de ajuns, însă în mod clar nu este de ajuns, ar trebui două ore. Și deci eu v-aș propune ca uh, punctul uh, referitor la Afganistanul, calea comună de, de urmat să fie tratat ca punct separat o să uh, încerc să-l invit pe domnul Rute din nou, o să discutăm chiar după această reuniune ca să vedem când poate veni, ca să discutăm despre această a doua parte și apoi să primim răspunsurile la întrebările puse până acum în dezbatere. Sperăm să primim și răspunsuri în scris și să avem mai mult timp ca să discutăm întrebările celor 12 colegi care au intervenit. Apoi, legătură cu ce spunea doamna Guillaume, doamna Sargentini, doamna Gomes și alții în legătură cu acordul cu Afganistanul. V-aș sugera să rugăm serviciul juridic să analizeze acest acord ca să ne asigurăm că prerogativele noastre sunt respectate. Nu avem un rol formal jucat în acest proces, dar cred că e important să ne pronunțăm și o să încercăm să facem progrese rapide. Domnul Rute a fost foarte amabil, a acceptat să revină pentru a discuta a doua parte. Și deci, uh, dragi colegi, asta o să și facem. Partea dezbaterii legate de Afganistan va fi discutată cât de rapid posibil cu domnul Rute. Domnul ministru este pe drum. A ajuns. Deci o să-l rog pe domnul Rute să facă câteva observații de încheiere. Sunteți de acord, dragi colegi? Ați auzit ce v-am propus? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Măcar puțin sunteți de acord? Bine. O să discut cu domnul Rute, o să-l invit să vină din nou și până atunci, dacă doriți să trageți niște concluzii, uh, aveți cuvântul. Aș avea câteva observații mai generale, după care uh, restul le vom trata când voi reveni. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de o abordare globală asupra migrației. Astăzi m-am concentrat asupra readmisiei, pentru că acesta este unul din piloni și nu cred că mă puteți acuza că nu m-am gândit și la toți ceilalți uh, piloni. Nu puteți acuza comisia. dar nu are sens să discutăm pe sărite celelalte aspecte. În al doilea rând, s-a spus că eu sau noi am uh, ignorat numărul de decese de pe ruta mediteraneană. Nu, nu le ignorăm. Ce se întâmplă acolo este teribil, însă trebuie să fie foarte clar că fluxurile pe ruta central-mediteraneană sunt complet, dif- complet diferite ca structură a naționalităților de structurile um, um, de structura rutei uh, din Marea Egee. Nu făceam deloc o comparație între cele două oricum. Va trebui să discutăm multe alte lucruri mult mai detaliat Pot să vă prezint cifre privind China, Somalia, putem să intrăm în detalii, însă deocamdată aș dori să mă opresc aici și o să revin cu mare plăcere pentru a discuta uh, despre readmisie. Deci să avem o dezbatere privind Afganistanul și una privind readmisia. Mulțumesc, domnule Rute. Vom programa cât mai rapid subiectul privind Afganistanul și uh, voi discuta cu domnul Rute în curând. Facem o scurtă pauză, dragi colegi, înainte de următorul punct. Thank you, colleagues, for your patience. Mulțumesc pentru răbdare, dragi colegi. Trecem la punctul 7, schimb de opinii cu Bernard Cazneuf, ministrul de interne francez. Mă bucur foarte mult că se află aici, alături de membrii Comisiei Libe. După cum știți, domnul Cazneuf are o relație foarte strânsă cu această comisie în timpul negocierilor uh, privind PNR a avut reuniuni uh, individuale cu membrii, a venit la reuniunea coordonatorilor pentru o sesiune foarte dură și spun asta pentru că este unul din uh, miniștrii care în mod continuu a lucrat cu Parlamentul European, desigur pe subiecte controversate. Și apreciem foarte mult timpul pe care ni l-a acordat. Astăzi vom vorbi despre situația actuală legată de multe dintre aceste puncte. Chiar astăzi uh, am avut, uh, avem pe ordinea de zi un vot privind directiva combaterii terorismului. Știu că este un subiect important pentru dumneavoastră, ca și mecanismul de suspendare a vizelor și situația de la Calais este foarte importantă pentru colegi, a fost discutată la această comisie nu sunt subiecte ușoare, însă noi le-am mai discutat uh, la Comisia Libe și considerăm că este un moment foarte bun să avem acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Uh, doream să menționez însă în acest context relațiile dumneavoastră strânse cu membrii individuale ai comisiei noastre. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență și vom începe cu o uh, introducere din partea dumneavoastră, domnule ministru după care vom trece la întrebări de la colegi. Bine ați venit și aveți cuvântul. Prezident. Domnule președinte al Comisiei, doamnă vicepreședinte a Parlamentului European, doamnelor și domnilor uh, vicepreședinți și membri ai Comisiei Libe. Doream, domnule președinte, mai întâi să vă mulțumesc călduros pentru faptul că astăzi mă primiți în fața Comisiei dumneavoastră am avut ocazia de a veni aici în repetate rânduri în ultimii ani, mai ales după evenimentele tragice din 2015 de la Paris. Mulțumim acestei comisii pentru ospitalitatea cu care ne-a permis să abordăm împreună subiecte importante pe care le aveați pe ordinea de zi de mult timp. Mă gândesc la PNR mă gândesc la controlul, controlele la frontierele externe ale Uniunii Europene și mă bucur că pot să abordez uh, din nou împreună cu dumneavoastră aceste subiecte astăzi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, tuturor membrilor Parlamentului de la Libe și din afara ei pentru solidaritatea arătată țării mele, lovită grav de atentate în ianuarie 2015 și în noiembrie, dar și în vara lui 2016. Mă refer la tragedia de la Nisa. Mă gândesc la faptul că doi polițiști au fost asasinați la Bagnonville și un preot a fost asasinat de asemenea. Aproape 100 de persoane au murit uh, în Franța în ultimele luni, aproape 900 au fost rănite în cadrul unor atentate teroriste deosebit de crude și cred că și cetățeni din statele de unde veniți dumneavoastră au fost afectați de aceste grave atacuri. Am apreciat foarte mult sprijinul dumneavoastră și, uh, și am să revin asupra acestui punct, am apreciat faptul că Parlamentul European a putut uh, să dea dovadă de inițiativă și să permită progresul pe mai multe subiecte urgente care erau în discuție la nivel interinstituțional. Pe lângă criza teroristă, trebuie să facem față și crizei migratorii avem un număr mare de persoane sosite, peste sute de mii de persoane, peste un milion de un an și jumătate, persoane sosite pe teritoriul UE, migranți care fug din calea violenței, a persecuției în țările lor de origine, uneori fug și de sărăcie și ajung pe teritoriul european. Și e vorba de două probleme diferite, cea a terorismului și cea a migrației. Unii încearcă uh, să creezi o legătură între cele două. E vorba de o anume parte a spectrului politic care creează aceste legături. E important să fim vigilenți și să ne asigurăm că controlul la frontierele externe ale Uniunii Europene oferă suficientă securitate ca să-i putem primi pe toți cei care merită să fie primiți pentru că sunt persecutați în țările de origine. Așadar ne confruntăm cu două urgențe, combaterea terorismului și criza migrației. Și pentru a răspunde la aceste probleme nu putem să ne limităm la discursuri, declarații, rezoluții. Trebuie să acționăm rapid și trebuie să acționăm ferm și hotărât ca să aducem dovada concretă că Uniunea Europeană este capabilă să dea răspunsuri eficace la aceste două provocări care îi preocupă pe concetățenii noștri. Acesta este și spiritul foii de parcurs adoptate la Consiliul European de la Bratislava și, stimați deputați, aceasta este singura cale pentru a-i convinge pe cetățenii europeni, a-i liniști. Pe aceia care au multe dubii sunt foarte mulți cetățenii care pun la îndoială Uniunea Europeană și politicile sale și trebuie să ne preocupe distanța care se adâncește între Uniunea Europeană și cetățenii săi și de aceea trebuie să mergem înainte. Uniunea Europeană va putea să răspundă la provocări cu condiția ca toate instituțiile să acționeze împreună, asumându-și răspunderile. Un dialog uh, strâns, franc, transparent între membrii Consiliului, ai Parlamentului European și Comisie este esențial. Măsurile concrete pe care trebuie să le luăm țin de codecizie, iar tratatele ne obligă la un dialog constant, ceea ce ne permite, de altfel, să ajungem la poziții politice cât mai echilibrate. Ca ministru de interne al Franței, eu îmi doresc să putem merge dincolo de acest dialog interinstituțional. Cred că este important să existe schimburi directe între noi și schimburi mai generale între instituțiile Uniunii Europene exact ca astăzi și exact ca atunci când am uh, fost ultimat aici în februarie 2015. Vă vorbeam despre faptul că este urgent să acționăm. În fiecare zi îmi dau seama cât de grave sunt subiectele pe care le discutăm și doresc să vă asigur că am toată încrederea în capacitatea instituțiilor de a răspunde la aceste provocări. De altfel, Progresele foarte importante pe care le-am făcut împreună în ultimul an și jumătate în Uniunea Europeană sunt o dovadă în acest sens și doresc să vă mulțumesc, să mulțumesc Parlamentului European foarte călduros pentru că a avut un spirit constructiv, un rol uh, motrice și să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru participarea la primele rezultate. Principala urgență este să securizăm pe deplin frontierele Uniunii Europene și trebuie să acționăm uh, rapid și uh, fără să precupețim niciun efort în acest sens pentru a putea gestiona fluxurile migratorii tot mai uh, puternice și care nu vor diminua în următoarele luni, mai ales dacă ne uităm la datele din perioada de toamnă-iarnă din Marea Mediterană, ne dăm seama că avem de-a face cu un fenomen structural, spre deosebire de cel de anul trecut. Trebuie să ținem cont de acest lucru și dacă dorim să garantăm libera circulație în Uniunea Europeană, avem nevoie de controle puternice, eficace și organizate. Și s-au luat mai multe măsuri esențiale în acest sens. În primul rând, mă bucur că în aprilie am ajuns la un acord privind directiva de PNR, Pilarul european nu a fost simplu. Îmi amintesc uh, că în februarie, când am venit la dumneavoastră, mi s-au pus foarte multe întrebări, erau foarte multe dubii și suspiciuni față de PNR. Unii considerau că PNR-ul european ar uh, încălca principiile de securitate și de protecția datelor personale. Cred că echilibrul obținut a fost unul foarte bun, cu condiția ca uh, lucrurile să continue tot așa, adică statele membre să pună în aplicare PNR în funcție de aceste obiective. Și noi ne-am uh, pus pe picioare un dispozitiv PNR, am pus la dispoziție datele privind pasagerii, însă dorim uh, ca pentru zborurile intraeuropene și pentru zborurile charter pilarul european să fie uh, respectat. Pentru că altfel uh, vom pierde din eficacitatea acestui uh, instrument în ceea ce privește obiectivele de securitate. Al doilea punct este înființarea Frontex, o agenție consolidată care include acum și, coasta de, și paza de coastă. Uh, care i s-au uh, alocat resurse bugetare și un uh, număr de peste 1100 de agenți. Rezultatele au fost foarte bune. Franța este unul dintre principalii contributori la Frontex Uh, Franța contribuie cu 162 de uh, agenți uh, pentru a contribui la îndeplinirea misiunii Frontex. Am uh, vorbit despre asta cu mai multe ocazii. Uh, Franța a organizat și un uh, exercițiu de mare amplare și împreună cu omologul meu uh, german uh, am căzut de acord ca uh, Frontex uh, să dispună de uh, un buget suficient, de contribuții din partea statelor membre și de o modalitate de coordonare a operațiunilor care să asigure uh, uh, eficiența, asigur, uh, eficiența acțiunilor de control. Uh, prioritatea pentru Franța este controlul, consolidarea controlului la frontierele externe ale Uniunii. După cum știți, situația Uh, din uh, ultimii ani a uh, impus măsura de control la frontierele externe la, și la frontierele Schengen. Alte state membre iau măsuri similare de consolidare a frontierelor pentru a, contribui, pentru a combate fenomenul emigrației și uh, vreau să mulțumesc instituțiilor europene care sprijină aceste state de la frontierele externe în eforturile lor. Trebuie să redăm uh, coeziunea spațiului de liberă circulație în condiții de deplină siguranță. Controlele sistematice la frontiere sunt una dintre condițiile fundamentale și de aceea până la sfârșitul anului sper că vom avea un uh, acord pe această temă O primă măsură o constituie uh, uh, sunt, sunt sau s-au făcut pași uh, importanți în, în direcția consolidării frontierelor externe, dar trebuie să mergem mai departe, mai repede și mai eficient. Franța uh, contribuie la gestionarea fluxului fluxurilor migratorii. În ultimele 18 luni am luat măsuri foarte severe pentru a răspunde amenințării uh, inedite cu care ne confruntăm. E vorba de consolidarea forțelor de securitate interne și a serviciilor de informații, o creștere cu 20% a bugetelor acestor instituții prin uh, noi uh, dispoziții legislative. Mă gândesc la legea informațiilor, uh, la adresa care s-au ridicat o serie de uh, obiecții în fața instanțelor uh, judecătorești franceze. Uh, de asemenea, investiții în tehnică specifică de ruptă împotriva activităților teroriste. Trebuie însă ca autoritățile să se pronunțe în ce mod, în ce mod vor fi mobilizate aceste capacități tehnice și în ce mod uh, vor fi folosite. Avem uh, de asemenea o activitate uh, antiteroristă pe internet, împreună cu distribuitorii de servicii de internet. Mă gândesc uh, la legea din 2016, iunie 2016, care pune uh, în aplicare măsuri de uh, drept administrativ pentru a uh, ridica nivelul de securitate. Știu că și din uh, partea comisiei noastre unele semne de întrebare cu privire la starea de urgență pe care am uh, instaurat-o, uh, însă aceasta a fost necesară pentru ca forțele de poliție administrativă să poată efectua anumite operațiuni, percheziții decise de către administrație sub controlul foarte strâns a al unui judecător administrativ, o instituție uh, a Justiției din Franța cu uh, competențe de a acționa atunci când uh, libertățile fundamentale sunt în joc și uh, adesea o serie de măsuri luate de poliția administrativă au fost uh, contestate în justiție, nu neapărat pentru că deciziile respective erau greșite, ci pentru că trebuie uh, ca controlul judecătoresc să fie efectiv și riguros în aceste uh, situații. Prin intermediul perchezițiilor administrative s-au recuperat o serie, un număr semnificativ de arme, au fost reținuți o serie de indivizi care erau pregătiți, să pregăteau să comită acte de terorism. Chiar săptămâna trecută a avut loc o astfel de mare acțiune de percheziție. Iar în legătură cu criza migratorie, am vorbit deja despre măsurile de control la frontierele externe. Je voudrais l'évoquer à travers quelques décisions que am uh, luat câteva decizii uh, legislative la Cale, unde au fost iarăși uh, foarte multe um, întrebări. Acolo am efectuat o operațiune de mare amploare și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. În ceea ce privește azilul, dacă uh, dorim să putem acorda uh, azil uh, celor care um, merită și care au nevoie de protecție internațională, trebuie să reducem considerabil durata de procesare a dosarelor solicitanților de azil și trebuie să punem la dispoziția autorităților mijloacele financiare, bugetare, pentru a crea condiții de găzduire care să uh, permită procesarea acestor persoane în condiții umane, în conformitate cu principiile noastre fundamentale. Durata medie de uh, procesarea acestor dosare a scăzut uh, de la 24 de luni la 18 și ne dorim să o reducem mai departe până la 9 luni. Avem uh, centre de găzuire pentru uh, solicitanții de azil. avem facilități de găzduire pentru 22.000 de persoane destinate persoanelor uh, în dificultate și politicile de azil uh, sunt menite să uh, consolideze capacitatea administrativă a instituțiilor și uh, procesarea mai rapidă a celor care au dreptul, pot avea dreptul la azil în Franța. Um, în cadrul controlului la frontieră, am uh, ajuns la punerea în aplicare uh, a uh, politicilor europene, mai ales în ceea ce privește readmisia. Am procesat la frontieră direct în jur de 50 de mii de persoane anul trecut. Acum, la cale. La Cali, la cale de zeci de ani la Sangat a existat mereu o mare concentrație de uh, emigranți care doresc să treacă în Marea Britanie fără să ceară azil în Franța. Politica noastră a fost foarte clară în această privință, decât să-i lăsăm pe acești emigranți care beneficiază cam 40% dintre ei de asistență socială în Franța sau în Europa, am recurs la uh, de uh, dezmembrarea rețelelor de uh, migrație care aduceau aici uh, emigranți în fiecare an și la care am desfășurat uh, număr impresionant de forțe de ordine pentru a dezmembra aceste rețele. cei care doreau cu orice preț să treacă în Marea Britanie plăteau sume considerabile pentru a fi uh, călăuziți într-acolo. Aveam un acord uh, semnat de predecesorul meu la minister, uh, un acord menit să descurajeze emigrația către Marea Britanie prin cale am aplicat uh, acest uh, acord, uh, l-am pus în aplicare pentru că Franța se ține de cuvânt și își respectă acordurile. Noi, deci, am pus în aplicare anumite măsuri și am decis să conducem, să-i, să, -i, determinăm pe acești emigranți să ceară azil în Franța, în loc să-și riște viața încercând să treacă canalul Mânecii. Dar acest lucru trebuie făcut în uh, centre organizate, nu în uh, uh, condițiile mizerabile în care se locuia acolo, în acele tabere improvizate. Deci am, am decis, să, am decis să, să demontăm, să, să dezmembrăm uh, acele locuințe improvizate și uh, fiecare persoană de acolo a primit găzduire în altă parte uh, a Franței. Între aceste persoane sunt și doi uh, minori uh, neînsoțiți, ale căror dosare sunt examinate de Marea Britanie în vederea admiterii lor în Marea Britanie prin uh, aplicarea regulamentului Dublin. Franța uh, și-a asumat uh, găzuirea 13.000 de persoane în uh, centre de orientare și a pus în mișcare dispozitivul de azil pentru în jur de 11.000 de persoane. Am cerut autorităților britanice să împărtășească cu noi acest efort, să preia o parte din această sarcină, pentru că persoanele doreau să ajungă acolo și foarte uh, mulți dintre ei au fost preluați de Franța în virtutea uh, drepturilor umanitare, dar o serie dintre ei ar trebui preluați de către autoritățile britanice. Vreau să mulțumesc uh, autorităților irlandeze și Parlamentului irlandez pentru că a votat fără să fie obligat de nimic un dispozitiv uh, care uh, Uh, a permis preluarea în Irlanda a 200 de minori neînsoțiți. Acum o să vorbim despre ce se petrece în Grecia și procesul de relocație. Franța este mulțumită că acest uh, mecanism de relocație funcționează. Noi am uh, preluat în jur de două treimi dintre delocalizații de acolo și ne dorim ca această activitate să continue în cadrul solidarității europene. Câteva cifre, noi am uh, mobilizat 4240 de uh, locuri pentru persoanele uh, provenite din Grecia și în jur de 35% dintre persoanele care au fost primite în Grecia au ajuns până la urmă în Franța. Dar o parte dintre ei uh, s-au orientat tot către cale. Am să mai vorbesc despre câteva subiecte de actualitate. Vizele, libera, liberalizarea vizelor uh, nu se poate face fără niște clauze de uh, garantare pentru că această politică nu poate fi lăsată să evolueze fără măsuri de control. Uh, Deci uh, trebuie să existe anumite condiții uh, pentru a, ca noi să putem accepta un acord de liberalizare a vizelor pentru solicitanți. Suntem uh, în favoarea dispozitivului ETIAS, credem că acesta merge în direcția corectă și Uh, va uh, funcționa foarte bine pentru uh, în ce privește sistemul intrare-ieșire. Aici trebuie să ținem cont de riscul terorist pentru că trebuie să avem o imagine clară a ceea ce se întâmplă la toate frontierele europene. Altfel uh, vom pierde foarte mult uh, din gradul de securitate acum și ne vom expune la riscuri considerabile, ceea ce va pune la îndoială um, sustenabilitatea pentru cetățenii a politicilor pe care le uh, punem în aplicare în ceea ce privește libera circulație. Suntem uh, foarte interesați de lupta antiteroristă, uh, suntem interesați ca directiva privind uh, controlul armamentelor să uh, uh, fie aprobată cât mai curând. Uh, facem demersuri pe lângă Comisia INCO, pentru că credem că prevederile ce țin de armele semiautomate sunt prea uh, relaxate, prea liberale și uh, credem că excepțiile care sunt prevăzute ar putea uh, să facă probleme uh, pentru anumite state membre care vor fi obligate să permită folosirea acestui tip de arme de către anumiți cetățeni și uh, faptul că aceste arme intră în circulație uh, reprezintă o portiță de re reciclare a acestora și Ehm, până la urmă ele pot ajunge în mâinile eh, teroriștilor. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Mulțumim pentru prezentarea cuprinzătoare. Apreciem faptul că ne acordați atât de mult timp. Practic, toți colegii prezenți uh, doresc să vă pună o întrebare. Mm, doream doar să verific dacă am uitat pe cineva, după care încheiem lista. Domnule ministru, avem 13 sau 14 colegi, deci îi rog pe colegi dacă pot. Deci toată lumea e pe listă în orice caz. Deci, vă rog să puneți întrebări în aproximativ un minut ca să mai primim și răspunsuri la ele. Poate puțin mai mult de un minut, dacă chiar nu puteți altfel. Sunteți și francez, Gerard, nu știu, de de-aia ziceam, dacă nu se poate altfel. Nu toți coordonatorii sunt prezenți, deci o să uh, dăm cuvântul colegilor în numele, în, care, în ordinea care s-au înscris și începem cu domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru faptul că veniți uh, în mod regulat la comisia noastră și aș dori să îmi exprim uh, solidaritatea față de francezi, dar și față de europeni, și din perspectiva securității. Aș dori să mă refer însă la un aspect care mi se pare că izolează puțin Franța. Eu sunt raportor pentru mecanismul de suspendare și de reciprocitate în domeniul vizelor. <coughs> Regulamentul 539-2001 și doream să mă refer la o serie de probleme pe care trebuie totul de care să fim conștienți. Domnule ministru, eu sunt raportor pentru raportul din partea Parlamentului și eu uh, am rolul de colegiuitor al, al Parlamentului European mi se pare că Consiliul încearcă să ne submineze poziția, ori eu, în calitate de raportor, voi uh, apăra rolul nostru de colegiuitor. Apoi, în ceea ce privește mecanismul de suspendare, toată lumea știe că cadrul de negociere pe care îl avem la dispoziție îl reprezintă dialogul tripartit. de fiecare dată negociem cu președinția Consiliului și uh, cu ocazia fiecarei negocieri uh, ascult uh, toate statele membre, însă nu negociez decât cu președinția în exercițiu a Consiliului. Pentru că sigur că uh, s-ar putea să fie idei minunate uh, ca să deblocăm situația care este blocată acum, dar totuși negociem cu uh, președinția. Apoi, încă o întrebare importantă. Dosarul mecanisme de subvenție. Ă, liberalizarea vizelor este legată de acest ă, dosar. Unele țări, ă, Georgia, Kosovo, Ucraina, așteaptă o decizie. Dacă ajungem la un acord în această săptămână, suntem chiar la limită și doream să vă prezint cu toată sinceritatea necesară scenariul cu care ne confruntăm. Dacă ajungem la un acord în uh, această săptămână, miercuri mă voi întâlni, întâlni cu raportorii alternativi și vom vota pe marginea acestui uh, acord uh, dacă Franța ne dă și acordul. Deci am putea vota joi pentru a uh, vota uh, raportul respectiv în decembrie, în plenara din decembrie. Iată scenariul uh, ideal. Însă dacă Franța își de acordul, dacă Franța se opune, atunci ne vom confrunta cu un scenariu catastrofă. Deci va trebui să votăm dosarul inițial fără a avea fără acte delegate și în orice caz Parlamentul nu-și dorește acest lucru vom pune capăt ultimii lecturi. Deci, uh, cu toată modestia, dar în modul cel mai ferm posibil, domnule președinte, aș dori să vă rog să vă asigurați că Franța uh, își dă acordul ca să deblocăm situația. Mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să nu vorbiți mai multe un minut, dacă se poate, și poate să fiți și mai drăguți, doamna Sipel. I will do my very best. O să încerc, domnule președinte. Am să continu în germană. Uh, Domnule ministru, v-ați referit la o stare de urgență, la o stare excepțională. Aceasta este doar dacă există încă o excepție. În Franța durează starea de urgență mult mai mult decât o situație excepțională. Aveți planul să o anulați? În al doilea rând, ați vorbit despre confiscarea de arme, sau uh, s-au arestat mai multe persoane pe motiv că ar fi participat la organizarea atentatelor, aș vrea să vă rog să-mi spuneți câte persoane au fost uh, arestate de la atentate încoace, câte au fost eliberate, în, ca, în cazul câtora a început o procedură în justiție și câte au fost și condamnate pe motiv de terorism. E o întrebare care mă interesează foarte mult și în legătură cu armele mă interesează tot la fel de mult să aflu ce tip de arme s-au uh, găsit și uh, cât de multe. Mi s-a părut puțin deranjantă poziția dumneavoastră față de, tran- de Frontex. Suntem cu toții uh, de acord că granițele noastre trebuie controlate, însă există informații care ne arată că asta nu s-a reușit uh, în cazul noii agenții de pază de coastă Frontex. Este necesar să se fac realmente controlele și statele membre sunt uh, uh, responsabile de a pune la dispoziție forțe și fonduri pentru paza de coastă din Grecia, ceea ce nu s-a întâmplat. Vreau să vă întreb însă de ce ar fi nevoie Uh, ce ați vrut să spuneți cu manevră de, legată de Frontex? Poate traducerea n-a fost bună, dar eu asta am auzit. Nu a fost clar pentru mine ce vreți să spuneți cu această manevră. În legătură cu situația de la Cale, mă bucur că s-a rezolvat. Ați spus-o și dumneavoastră că această tabără exista de zeci de ani, ar fi fost bine să vă ocupați mai de mult de oameni, să nu uh, îi lăsați doar să stea acolo spunând că vor să ajungă în Regatul Unit. Trebuia să le propuneți um, o alternativă și aș vrea să vă întreb acum dacă există completări de cazare ca să nu uh, ne trezim că se construiește o a doua tabără acolo. Și apoi există și contacte mai puternice cu UK-ul sau cel puțin cu cei care ar avea motive de reîntregire familială și de aceea doresc să ajungă în Marea Britanie. E posibil să fie transferați acolo? Doamna Wikström. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Ați fost foarte proactivi atunci uh, când a fost vorba de nevoile de securitate ale Uniunii Europene după atentatele uh, teroriste din Franța. Franța a insistat uh, să se adopte legislație la nivel european, chiar dacă grupul meu, din când în când, nu e de acord cu dumneavoastră V-ați referit și la uh, securitatea, uh, la situația migrației ca o provocare comună. Eu am ascultat uh, mare atenție în, legă- în calitate de raportor pentru regulamentul Dublin și am ascultat ce uh, spuneți dumneavoastră că trebuie să uh, uh, tăiem craca de sub picioare Mm, traficanților. Dar dacă ne uităm la uh, propunerea comisiei, elementul de solidaritate care se numește mecanismul automat de relocare, mi-ar plăcea să ne spuneți care este poziția dumneavoastră și care este contribuția franceză și dorința franceză de a uh, se ralia la această abordare comună. Eu sunt convinsă că Franța poate să fie o, un adevărat motor în acest domeniu pentru că știm cu toții există o legătură foarte clară între situația în care doar anumite state membre asumă răspunderea și pentru a uh, păstra zona uh, Schengen, spațiul Schengen. Noi ne-am dorit să avem un uh, spațiu Schengen fără uh, controle la frontiere. Doamna Sipel s-a referit deja la starea de urgență din Franța și pentru prima dată de la uh, inaugurarea sa, doar trei Uh, țări, membre ale Consiliului Europa, uh, derogă de la Convenția Europeană privind drepturile omului și aplică starea de urgență. E vorba de Turcia, de Ucraina și Franța. E o situație care iese din uh, uh, comun. Ați menționat uh, acest aspect, dar nu v-ați referit la chestiunea principală, principală legată de statul de drept. Uh, și lipsa uh, unei hotărâri uh, judiciare uh, anterioare. Ar fi bine dacă ați putea reveni asupra acestui aspect. Și, în fine, se zvonește în legătură cu guvernul francez. Vă urez mult succes, orice s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla, nu putem să Eh, dăm tuturor colegilor trei minute, pentru că dacă nu, domnul ministru nu va putea să răspundă. Doamna Versia. Domnule ministru, bună ziua și mulțumesc pentru prezență. O să mă refer mai ales la problema migrației. Aș dori să le reamintesc colegilor că Franța nu a fost afectată de așa numita criză migrației, pentru că doar câteva mii de solicitanți de azil s-au adăugat uh, sumelor obișnuite în 2015. Dacă facem o comparație uh, față de 2015, 2014, uh, când mm, numărul acestora scăzuse. Franța este una dintre cele șase țări care acordă doar 30% din solicitările de uh, azil din Europeană și deci uh, trebuie să, face, să apreciem eforturile uh, depuse de către Franța în domeniul relocării. Iar în ceea ce privește returnarea, aș dori să spun că, din păcate, Franța este un exemplu. Toate cifrele pe care le uh, cităm trebuie puse în context, uh, raportat la populația țării. Uh, Franța face parte din uh, una dintre țările cele mai populate în Europeană, ori eforturile sale trebuie să uh, fie uh, privite în context, deci. Iar în ceea ce privește întrebările mele, aș dori să mă refer la cale. Domnule ministru, nu sunt așa de optimistă precum dumneavoastră, inclusiv nu sunt de acord cu uh, scrisoarea din 26 octombrie, inclusiv în ceea ce privește situația minorilor. Uh, le-au fost făcute foarte multe promisiuni acestor minori, mai ales în ceea ce privește regruparea familială, ori se pare că majoritatea lor nu uh, au supraviețuit între cale și centrul de relocare și mulți uh, se află în Franța nedeclarați astăzi. Apoi, numărul de persoane delocalizate de la cale care au probleme uh, pentru a uh, face o solicitare de azil. Unele trebuie să refacă din nou uh, toate uh, demersurile pe care le-au făcut la cale. Altele, de exemplu, sunt verificate să vedem dacă intră sub incidența regulamentului Dublin sau nu. În orice caz, nu beneficiază de drepturile care ar trebui să le fie garantate. Și aș dori să vă mai dau un exemplu, domnule ministru, cu care sunteți la curent, Barker, o persoană sudaneză care vine uh, dintr-o regiune care este răvășită de către războiul uh, civil și de către bombardamente, în pofita uh, alertelor mele, ale altor colegi, ale ONG-urilor precum Amnesty International, această persoană a fost expulzată spre țara sa de origine. Alți cetățeni sudanezi s-ar putea să pățească la fel, Uh, cu toate acestea, Franța a fost uh, condamnată de către Curtea uh, Drepturilor Europene în 2015. Și, în fine, domnule președinte, mă îngrijorează situația în Valea Roia, în care mulți minori izolați sunt abandonați, părăsiți și singurul răspuns pare să fie să fie trimiși la tribunal persoanele care îi ajută pe acești minori. Mulțumesc, domnul Ortefeu. Mulțumesc, domnule ministru. Nu are sens să vă puneți căștile. Mulțumesc pentru prezență. Ați vorbit de foarte multe subiecte. Eu uh, aș dori să emit câteva uh, nuanțe în ceea ce privește politica de azil, o rezervă în ceea ce privește uh, returnarea migranților clandestini. Uh, unul dintre acordurile cu privire la utilizarea armelor semiautomate. Pe de altă parte, însă, sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu liberalizarea vizelor. Dar doream să mă refer la un subiect ca să îmi respect timpul alocat uh, și să arăt că Franța poate să dea și un exemplu. O primă întrebare în ce privește terorismul. Care este numărul de atentate dejucate în uh, acest an pe teritoriul Franței? În al doilea rând, m-ar interesa să ne spuneți numărul de tentative de returnare uh, identificate. Deci e vorba de luptători din uh, Siria și din Irak care au ajuns uh, în Franța. În al treilea rând, Europol, recent, ne-a informat că grupuri de refugiați siria, sirieni s-ar putea să se infiltreze pe teritoriul uh, Franței. Aveți uh, cumva o idee în legătură cu numărul acestor uh, grupuri? Și acestor persoane v-ați referit la PNR pe drept cuvânt, un uh, subiect care a uh, suscitat dezbaterea aprinsă Parlamentul European. În presa franceză s-a scris uh, că am fi în întârziere în ceea ce privește aplicarea PNR-ului, spre deosebire de Regatul Unit, care l-a pus în aplicare foarte repede. Aș dori să știu dacă există explicații cum s-ar explica această, această întârziere. Mulțumesc, domnul Depre domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. În legătură cu PNR-ul, uh, în continuarea celor spuse de domnul Ortofiu, mm, am fost supuși unei presiuni maxime și, dacă nu mă înșel, există trei țări care aplică PNR-ul uh, în totalitate. Mi se pare că uh, e cam ciudat să pui atâta presiune și apoi să înregistrezi întârzieri. Cu microfon, vă rugăm. Articolul 7 de la Codul Schengen. Sunteți pentru controlele sistematice, dar dispozitivul de care vorbim uh, în prezent prevede posibilitatea de a uh, avea o derogare la aceste controle timp de 6 luni, de la 6 până la 18 luni. Uh, controle sistematice de la care poți obține, de la care poți deroga între 6 și 18 luni, mi se pare tot așa o, o propunere cam bizară, pentru că nu știm uh, cât de intens este traficul. Aș dori să fac o critică la adresa guvernului francez. Documentele de identitate sunt documentele cele mai ușor de falsificat și dacă nu mă înșel, uh, cartul de identitate nici măcar nu are microchip în Franța. Mă înșel? Oare sau uh, nu credeți că ar merita într-o țară atât de dezvoltată să aveți măcar un uh, microchip în uh, documentele de identitate? În ceea ce privește armele, să nu aveți impresia, domnule ministru, că suntem demagogi și responsabili, mai ales în ceea ce privește armele semiautomate. Dar trebuie să ne convingeți că teroriștii au folosit cu adevărat aceste arme. Singurele dovezi pe care le avem e că aproape toate armele folosite Uh, erau uh, procurate pe piața neagră. Deci noi avem nevoie de dovezi, pentru că dacă nu, vom rămâne cu impresia că luați uh, decizii care plac opiniei publice, dar care nu se bazează pe date concrete. Doamna Gomez. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori și eu să-mi exprim solidaritatea dar îmi pun întrebări în legătură cu uh, multe dintre politicile noastre și uh, eficiența lor. Ați vorbit despre PN-uri, eh, zboruri de linie, zboruri de linie intraeuropean, europene și așa mai departe. Dar ce se întâmplă cu zborurile cu avioanele private? Vă asigurați că într-un uh, aeroport precum Nisa sau Cașcai uh, sunt controlate și avioanele private care sosesc uh, cu prinții saudieni, precum cei care au fost arestați în Liban, cu o încărcătură de uh, captagon, uh, drogul pe care militanții ISIS uh, îl consumă, de exemplu? Sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu directiva privind armele și a cincea directivă cu privire la controlul al, spălării banilor. Dar și aici e nevoie de mai multe dovezi, așa cum spuneau și antevorbitorii, pentru că deocamdată datele pe care le avem la dispoziție sunt insuficiente. Uh, mai ales în ceea ce privește cardurile de telefon, uh, cartelele pregătite. Statele membre se ocupă de frontiere, uh, controlează frontierele pentru a se asigura că săracii nu intră și în ceea ce îi privește pe bogați, nu le pasă și dau așa numite vize de tip golden. Știți care sunt cleptocrații uh, din uh, unele uh, țări care au primit astfel de vize prin care intră pe teritoriul Uniunii Europene, oare nu ar trebui să combatem și astfel criminalitatea? Și dacă nu avem o migrație legală, sigură pentru imigranți, pentru refugiați, mă întreb dacă nu dăm apă la moară acestor traficanți și modelului lor de afaceri. Oare nu punem la dispoziția teroriștilor uh, uh, recrute când nu ne ocupăm de, uh, noi recruți când nu ne ocupăm de minorii nesoțiți? E ca întotdeauna peste tot, dacă nu te ocupi de copiii care sunt în aceste centre de detenție în, în Grecia, în condiții groaznice. Și ce facem împotriva radicalizării? Există un program în Europa, în Franța și în alte state europene pentru a uh, preîntâmpina radicalizarea în uh, închisori, de exemplu, programe de incluziune socială și așa mai departe. Nu, eu nu știu nicio informație în acest sens. Mulțumesc, domnule ministru. Doream să mă refer la această problemă a zborurilor de tip charter. Decizia Parlamentului a fost să, includă, să le includă, dar uh, Consiliul a luat această sugestie doar ca opțiune. Care este situația finală? Doream doar să ne clarificați. Doamna Intevelt, acum. Este. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. În uh, presa din Franța se spune că sunt uh, pe lista dumneavoastră neagră și uh, aș avea mai multe întrebări referitoare la directiva PNR. Sunt destul de uimită de presiunile făcute asupra Parlamentului European și mai ales date fiind aceste presiuni, sunt uimită că nu mai există nicio urgență să se treacă la punerea în aplicare. Aș vrea să înțeleg de ce. A doua întrebare. Toată lumea știa de atunci că adevărata problemă nu e o lipsă de date personale. Problema este că nu se face schimbul de informații. Și până ziua de azi, aceasta este marea problemă și aș vrea să mm, aflu mai multe despre dezbaterea de la Consiliu. Faceți tot atât de multe presiuni și asupra celorlalte state membre pentru a ameliora schimbul de informații? care ar trebui să fie preferabil obligatoriu, așa cum a cerut grupul meu? Și penultima întrebare, fără îndoială, Ați auzit despre uh, pierderea de date personale care s-a întâmplat la Europol, 700 pagini de date personale legate de anchete antitero. Se pare că statele membre știau de ani de zile acest lucru și sunt foarte uimită. Cred că ar fi trebuit să se discute acest lucru și cu Parlamentul și uh, cred că trebuie abordat uh, schimbul acesta de informații. Și aș vrea să vă întreb în cele din urmă dacă guvernul Franței este dispus să uh, sprijine Parlamentul European în ceea ce privește pactul privind drepturile fundamentale pe care l-am adoptat acum două luni, pentru ca Parlamentul și Consiliul să poată progresa împreună. Vă mulțumesc. Doamna Jolie, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc ministrului nostru de interne pentru prezență și pentru că ne împărtășește opiniile sale. În 30 octombrie ați decis să creați un mega fișier uh, în care, TACE, în care să includeți amprentele digitale și fotografiile tuturor francezilor, adică a zeci de milioane de persoane. Nu credeți că acest decret reprezintă o încălcare a reglementărilor pe care Uniunea Europeană le-a adoptat privind protecția datelor sau uh, principiul proporționalității, al necesității și alte criterii esențiale. Pentru a se combate frauda există soluții mai simple, după cum au spus și colegii mei, cum ar fi chipul de pe cardul de identitate. Ați uh, luat în calcul această posibilitate? Și în cele din urmă aș vrea să spun că eu ca cetățean francez sunt uh, foarte jenată, păstrând proporțiile, de faptul că Erdogan uh, invocă situația de urgență din Franța pentru a justifica situația de urgență din Turcia și v-aș ruga să comentați și acest subiect. Thank you very much. And Mrs. Winberg. Mulțumesc, doamna Winberry. Tack, herr minister. Vă mulțumesc, domnule ministru. Așa este, trăim uh, într-o lume sub teroare, în care sunt și foarte mulți refugiați. Nu asta era ideea, nu de aceea ne-am dorit libertatea de circulație, însă din păcate asta este lumea în care trăim. Trebuie să vă spun că mă simt mai în siguranță în Franța și în alte state membre pentru că s-a sporit securitatea și uh, mă bucur că ați făcut acele arestări la Strasburg în ziua din, uh, dinaintea ultimei plenare. Însă, mă uimește ce spuneți legat de directiva lucrătorilor care ar trebui să com- combată terorismul. Mm, nu știu, nu sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu armele de vânătoare. Cred că atacurile teroriste care au avut loc uh, nu au fost unele la care să se fi folosit arme de vânătoare. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu cred că acestor oameni le, plac, le place să meargă la vânătoare, nu cred că practică tirul. E foarte bine și că ați scăpat de jungla de la cale, însă uh, din câte am citit, um, apar noi uh, caleuri peste tot, la frontiera Franței cu Italia și în multe alte părți. Am auzit că uh, unii oameni au fost retrimiși în Italia și s-au oprit la granița franceză. Deci cred că trebuie să colaborați cu Italia în contextul uh, returnărilor. Apoi, în legătură cu radicalizarea, nu știu ce faceți în Franța, dar sper că aveți un plan bun de combatere a terorismului. Mulțumesc, dragi colegi, încă doi vorbitori și vă rog să uh, fiți foarte succinți, pentru că domnul ministru nu are mult timp. Domnul Le Breton și doamna Stevens. Un minut și nu mai mult, vă rog, domnule Breton. Oui, non, je ne suis pas monsieur... Nu, nu sunt domnul Breton, sunt Eduard Ferrand. Domnule ministru, Franța a participat la războiul din Libia și la cel din Siria. Ați creat problema migrației, dumneavoastră. Este și un eșec european. PNR-ul, paza de coastă, paza de frontieră, Schengen. Niciuna din aceste măsuri nu i-a împiedicat pe teroriștii islamiști să se infiltreze și să acționeze în Franța și în Europa. Cât despre uh, ceilalți teroriști, veneau din uh, zonele cele mai, cu condițiile cele mai dificile și mai periculoase din Franța și soluțiile sunt complet ineficace și în Franța și în Europa. De aceea, domnule ministru, unele state și nu dintre cele mai mici și-au reinstalat frontierele interne, chiar state apropiate de dumneavoastră, state socialiste mari din Europa. De aceea continuăm cu această perspectivă. Poate din, uh, ianuar, din februarie se vor liberaliza vizele pentru Turcia. 80 de milioane de turci și Turcia are frontiere pe care le cunoașteți. Siria, Libia, Iran, Irak. Și dumneavoastră ce faceți? Vă legați de acești vânători um, care păstrează tradițiile rurale, care sunt active acolo unde peisajele au fost distruse de politica agricolă comună. Și mă gândesc și la cei care practică tirul sportiv și grație cărora încă mai avem o industrie manufacturieră. Deci, domnule ministru, nu, schimb, nu vreți să schimbați nimic, nu vreți să ieșiți din Schengen, ba chiar vreți să consolidați spațiul Schengen? Și cred că trebuie să recunoașteți adevărul până la urmă. De aceea am să vă pun o singură întrebare. Domnule ministru, când vreți să ascultați în sfârșit ce spune poporul? Pentru că poporul are o singură solicitare, să se restabilească securitatea la frontiere, mai ales în Franța. Mrs. Stevens. Ultima întrebare este de la doamna Stevens, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru că ați venit uh, la comisia noastră. Am două întrebări scurte pentru dumneavoastră. În primul rând, cum a mers uh, uh dărmarea junglei de la cale și se pot învăța lecții din acea operațiune? Doriți să revin? A doua întrebare. Franța se confruntă cu o criză a imigrației și, din păcate, cu un pericol terorist ridicat. Europol are uh, un gust de, loc, de lucru fraternite creat în noiembrie 2015 după atentatele de la Paris care are obiectivul de a sprijini anchetele încă în curs din Franța și din Belgia. Statele membre au pus la dispoziție foarte multe informații și acest grup de lucru s-a dovedit a fi foarte performant. Terabiți de date au fost transferați și rezultatele au fost câteva hit, hituri. Ce experiență aveți în legătură cu acest grup de lucru? Ce credeți că a mers bine și ce s-ar putea îmbunătăți? Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumesc, domnule ministru. Îmi dau seama că sunt foarte multe întrebări. Vă mulțumesc uh, anticipat pentru răspunsuri și sper să aveți uh, suficient timp pentru ele. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă iertați, nu voi putea răspunde la toate întrebările. Ar însemna să rămân peste noapte la dumneavoastră, ceea ce nu m-ar deranja, dar s-ar putea să vă deranjeze pe dumneavoastră. De altfel, trebuie și eu să mă întorc la Paris și uh, Vă promit, dacă sunteți de acord, să vă dau un răspuns în scris uh, prin intermediul președintelui dumneavoastră la întrebările la care nu voi reuși să răspund, însă voi încerca să fiu cât mai exhaustiv. Aș dori să-i răspund domnului Diaz de Mera și să spun uh, foarte clar care este poziția Franței cu privire la liberalizarea vizelor și clauza de salvgardare, ca să înțelegeți că Franța nu creează un blocaj. Franța, și nu numai Franța de altfel, dorește să avem un echilibru între uh, necesitatea de a se respecta principiile Uniunii Europene uh, și existența unui cadru care să țină cont și de riscurile aferente liberalizării vizelor. Dacă nu există garanții, dacă nu există precauții, dacă nu există mecanisme de securitate care să se declanșeze în caz că situația ar scăpa de sub control. Pentru că dacă în Europa nu putem să uh, creăm elemente de reglementare, dacă Europa nu poate să controleze efectul deciziilor luate chiar de ea, nu e de mirare că populiștii pe care am auzit și în această sală uh, o duc bine mersi. Trebuie să existe principii, regule și, reguli și reglementări. Uniunea Europeană uh, și Franța respectiv lucrează la mai multe procese de liberalizare a vizelor cu Turcia, Georgia, Kosovo, Bosnia. Este un subiect foarte delicat pe plan politic și trebuie să fim foarte atenți la uh, punerea în aplicare a deciziilor pe care le luăm împreună. Și repet, trebuie să ne gândim cum putem justifica în fața opiniei publice, pe termen lung și pe termen scurt, uh, că în cadrul unei crize migratorii atât de grave, noi decidem să ne deschidem uh, frontierele fără instrumente de control. Situația ar fi complet uh, incoerentă și cu siguranță ar fi criticată tot mai mult, pentru că Uniunea Europeană oferă șanse de liberă circulație, dar nu protejează, nu își protejează frontierele și în acest caz înseamnă că există o diferență enormă între instituții și cetățeni și noi nu ne dorim așa ceva. Și, repet, nu e vorba numai de Franța. Am discutat cu omologul meu, Thomas de Mezier, din Germania, care uh, are aceeași sensibilitate față de acest proces. Uh, și ne dorim uh, amândoi să uh, se găsească acest echilibru. La finele lunii aprilie am trimis o propunere ce propun, o, propune, o propunere de introducere de garanții, de mecanism de salvgardare, în, uh, în funcție de criterii foarte specifice. Dar nu este o invenție a Franței, este un mecanism care a fost introdus în 2013 și stabilește criterii și măsuri considerate prea rigide, care nu a fost aplicat la acordurile anterioare de liberalizare a vizelor. De aceea am făcut o propunere de flexibilizare a acestui mecanism. Apoi, Dorim criterii de declanșare simple și obiective, dorim o procedură de examinare rapidă și dorim să avem certitudinea că vom ajunge la suspendarea liberalizării vizelor după ce se, dacă se vor întruni aceste criterii. Discuția pe care o purtăm acum cu Comisia dumneavoastră la Trilog a permis să se facă pe acest subiect progrese ce nu pot fi trecute cu vederea. Eu uh, doresc ca spiritul de compromis de până acum, pentru că noi francezii nu suntem psihorigizi, avem un spirit de compromis și de flexibilitate foarte pronunțat și s-a făcut simțit la negocierile cu celelalte state. Și deci, dacă vom ajunge la o poziție comună, eu voi fi foarte bucuros. Vreau să-i spun doamnei Zipel și altor deputați care au luat cuvântul Câteva lucruri simple cu privire la starea de urgență și la cale. În primul rând, în legătură cu starea de urgență. Aceasta nu este o încălcare de către stat în mod unilateral a statului de drept din Franța. Și uite că sunt nevoit să spun asta. Nu este uh, nu este deloc aceasta realitatea juridică și politică a stării de urgență din Franța. E vorba de o dispoziție ce datează din 1955, prevăzută în legislația franceză, introdusă atunci când a fost nevoie să se ia măsuri după atentatele din 2015, iar starea aceasta de urgență este prevăzută în dreptul francez din 1955. Nu e vorba în niciun caz de o neglijare a dreptului ca să se introducă principii unilaterale și discreționare și arbitrare. Este un dispozitiv ce există în legislația franceză care permite administrației în caz de pericol iminent și când se declanșează starea de urgență, pentru că ca să o putem declanșa trebuie să dovedim că e vorba de un pericol iminent și ne uh, permite să luăm măsuri de uh, poliție administrativă pentru a-i proteja pe cetățenii francezi de terorism. Aceste măsuri polițienești respectă întru totul dreptul francez și sunt în permanență controlate pe plan constituțional și la nivelul Parlamentului. Comisiile de control din Senat și din Camera Deputaților au decis să controleze în permanență starea de urgență în așa fel încât parlamentarii să se deplaseze în permanență în zonele din Franța, în regiuni, ca să se verifice măsurile luate la nivel local de procurori și de alte autorități. Controlul parlamentar e foarte puternic în Franța și dezbaterile de la Parlamentul francez sunt la fel de vii ca și cele de la Comisia dumneavoastră de astăzi. Și e foarte bine așa, pentru că nu se poate uh, instaura stare de urgență fără control uh, parlamentar. În al doilea rând, există un control al judecătorilor. În Franța avem uh, judecători administrativi. Sper că cunoașteți acest concept, dar este un concept destul de fin din dreptul francez. Judecătorul administrativ este un judecător al libertăților. Acesta exercită controle foarte stricte cu privire la măsurile de poliție administrativă pe care noi le decidem. Uh, Statul este uh, forul care cere controlul în uh, baza unor principii constituționale, convenționale și a unor principii generale de drept. Și în acest uh, spirit, Consiliul de uh, Stat a contrazis dispoziții adoptate de executiv, pentru că se considera că starea de urgență încalcă statul de drept din Franța. Așadar, starea de urgență este uh, în completă respectare a statului de drept și este controlată pe plan judecătoresc, după cum spuneam. Dacă descoperirile făcute în cadrul situației de urgență necesită intervenția unui judecător de drept penal, în caz că se constată o infracțiune, acesta se va pronunța, dar și judecătorul de drept administrativ se va pronunța din perspectiva administrativă și doream să fie clar și precis acest lucru, pentru că aud de multe ori anumite comentarii privind starea de urgență în Franța și constat um, o mare diferență între realitate și ce se spune în dezbaterea publică. Se vorbește despre sporirea controlului, dar realitatea aceasta este pe care vă spun eu și este statul de drept, doamnă Vergea, puteți să-mi uitați la mine zâmbind cât vreți, însă există texte, există texte de lege și vă răspund că în Franța statul de drept este valabil, există jurisprudențe administrative, există un Consiliu de, stat, de Stat, principii generale de drept și principii um, cutumiare. Ne putem preface că nu există, însă eu cred că aceste subiecte trebuie tratate uh, Uh, just la nivel intelectual și nu pot să vă las să spuneți că starea de urgență este complet arbitrară. Nu este adevărat și din acest motiv am și prevăzut o intervenție puternică a judecătorilor și de aceea Parlamentul uh, lucrează în acest domeniu. Uh, un alt membru <clears throat> al Parlamentului, doamna Sipel, m-a întrebat care sunt rezultatele obținute în uh, cadrul acestei stări de urgență și câte persoane au fost arestate în ultimele luni. Cât privește numărul de persoane arestate de la începutul anului, uh, au fost 18 persoane arestate, mm, suspectate de terorist, în legătură cu toate aceste uh, arestări să uh, da, ca să vă dau o idee despre mm, nivelul de amenințare din Franța, avem uh, 418 rețineri de persoane în raport cu amenințări teroriste de la 1 septembrie 143 de uh, Uh, persoane au fost reținute și 43 uh, uh, dintre ele au fost, au fost arestate de ferite justiției. Au fost dejucate zeci de atentate pregătite în Franța. Deci impactul stării de urgență asupra acestor arestări, eu trebuie să vă spun că am operat din iulie încoace 163 de perchiziții administrative care au permis uh, um, capturarea de arme, de arme de tip uh, uh, militar deținute de către persoane cunoscute ca făcând parte din filiere teroriste știți care este legătura în anumite zone între delicvență și terorism și uh, o serie dintre delicvenții reținuți uh, ca suspecți de terorism uh, erau deja cunoscuți ca uh, recidiviști. Deci, uh, vă spuneam că aceste persoane au fost uh, reținute, interogate, Uh, plasate în arest. Nu spun că în cadrul stării de urgență nu am uh, fost uh, uneori în situația de a face percheziții fără să obținem rezultatele vizate, dar de la um, începutul lui noiembrie 680 da, de persoane de naționalitate franceză au fost vizate de astfel de uh, anchete administrative, deci din acest punct de vedere credem că starea de urgență a fost uh, nu numai utilă, ci și indispensabilă. M-ați mai întrebat în legătură cu Frontex și um, mm, ce datorie are Franța în acest uh, sens și cale. Cât privește întâi uh, caleul, uh, Vă voi răspunde foarte exact. La cale au fost în ultimele luni 13.000 uh, de persoane care au fost relocalizate în Franța, în centre de primire, dintre care 2000 de minori uh, neînsoțiți în cadrul unei operațiuni care a fost uh, realizată recent. Între octombrie 2015 și operațiunea recentă am relocalizat în centre de primire 13.000 de persoane, dintre care 2.000 de minori. Deci, după această operațiune de la Cale, care a mobilizat o, o serie întreagă de asociații și organizații care se ocupă de gestionarea acestor uh, centre de primire, Uh, persoanele de la Calais au fost uh, dispersate pe tot teritoriul uh, Franței și um, există o serie de asociații care se ocupă de adăpostirea acestor persoane, de hrănirea lor. Deci am încercat ca toate aceste persoane să își găsească un loc în dispozitivul național de azil. 80% dintre persoanele care au fost relocalizate au cerut azil în Franța. Când uh, aud că se spun uh, um, dintr-o anumită parte politică, partea așelei politice din Franța că um, nu este suficient ce s-a făcut pentru cei de la cale, uh, vă spun încă o dată că 80% dintre acele persoane au intrat în dispozitivul de protecție internă al Franței. cei care spun că, da, am fost criticați că prin uh, desfințarea jubilei de la Calais și uh, relocarea acelor persoane în dispozitivul național am uh, încălcat uh, anumite uh, Uh, dispoziții naționale, dar există, vă reamintesc, uh, o legislație care ține de, uh, care, care prevede care prevede protecție pentru aceste persoane, care, mai ales acelor ce provin din zone de război, de refugiați. Apoi, în centrele de primire și orientare uh, și care au venit de la cale, au fost uh, uh, informații în legătură ca, cu drepturile pe care le au. Eu am comunicat cu mai multe asociații care se interesau de acest subiect Asta nu înseamnă că în, cerele de, în centrele de orientare și primire nu aplicăm uh, toate dispozițiile legale. Nu uităm care sunt principiile de drept care se aplică în, această, în uh, acest domeniu. Când privește minorii neînsoțiți, avem, v-am spus, erau 13.000 de persoane la cale, 2.000 de minori izolați. Acești 2.000 de minori aveau ori aveau familiile în uh, Marea Britanie, ori uh, erau într-adevăr uh, neînsoțiți acolo. Marea lor, adică toți minorii evacuați de la Calais, luați din frig, au fost regrupați în centre de primire și orientare pentru minori, care sunt gestionate de asociații în vederea unui eventual transfer către Marea Britanie, și eu le-am cerut uh, britanicilor să facă în continuare un efort, pentru că și Franța a făcut un efort uh, considerabil și a pus presiune pe dispozitivul național de azil, deși acele persoane nu vreau să rămână în Franța, vreau să ceară azil în Marea Britanie. Deci, uh, Serviciul uh, Național de Azil din Franța a preluat acești minori. Franța a făcut un efort considerabil și uh, nu vrem să uh, rămânem uh, singuri în această situație, uh, iar alte state membre să nu uh, facă nimic. Dialogul cu Marea Britanie se desfășoară. În Franța cere foarte clar ca eforturile făcute de alte state membre să fie cel puțin egale cu cele făcute de Franța și uh, doresc ca acest lucru să se uh, desfășoare cât mai rapid și în bune condiții. Uh, Franța și-a preluat uh, responsabilitățile în legătură cu cale, centrele de primire și orientare uh, Uh, nu sunt uh, închise. Uh, cei internați acolo pot să primească vizite, pot să se întâlnească cu reprezentanții serviciilor de azil din Marea Britanie. Suntem poate singura țară europeană care a reușit să pună un număr atât de mare de azilanți la adăpost, în ciuda manifestațiilor organizate de extrema dreaptă și uneori um, uh, atâțate de lideri uh, politici, uh, noi ne asumăm această operațiune, această voință politică și de câte ori vom avea probleme cu persoanele vulnerabile, vom aplica măsurile de protecție cu respectarea tuturor valorilor țării noastre. Ehm, pentru eh, Frontex, eh, da, cred că ehm, ehm, Franța susține Frontex, eh, acolo sunt 1500 de persoane și 120 sunt agenți francezi. Grecia, de asemenea, susținem efortul acestei țări de a uh, găzdui și uh, acorda asistență celor care ajung uh, în insule. Franța și-a luat niște angajamente pe care le respectă cu sfințenie și le va respecta în continuare. Domnul Tefem întreba în legătură cu numărul de atentate 17 atentate dejucate până acum, din iunie până acum. Există uh, o legătură directă cu numărul de persoane pe care le-am arestat. Uh, nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă 418 persoane arestate pentru uh, ca fiind suspecți de activități teroriste. Uh, între acești trei uh, tinere femei, care au fost uh, uh, urmărite și care prezentau un risc considerabil de uh, atac uh, terorist. Operațiunile de săptămâna trecută la Marsilia, la Strasburg, Uh, era vorba de persoane care erau pe punctul de a trece la fapte. Am arestat uh, la ajuntei uh, un individ la domiciliul căruia am găsit un adevărat arsenal de arme și explozibili foarte periculoși. Deci, în, confruntați cu astfel de realitate, preocuparea Franței este de a crește bugetul um, forțelor de ordine și a serviciilor de informații, de a ameliora condițiile în uh, care acționăm uh, cu um, um, prin culegerea de informații cu respectarea totală a protecției datelor cu caracter personal și uh, în, în uh, respectul absolut al uh, libertăților fundamentale, dar nu trebuie să uităm că trebuie să asigurăm protecția francezilor. Numărul de returnări. Aproape 200, 203, 219 au fost au, au, au decedat în cursul acțiunilor Țara noastră, deci, este vizată de operațiuni ter- teroriste. 1100 de uh, persoane au uh, plecat în, uh, radicalizate, au plecat în, în Siria și Irak pentru a lupta acolo. O parte s-au întors în Franța, dar cei mai mulți uh, au rămas în Irak și în Siria sau au decedat, au murit acolo. Deci există persoane care uh, sunt uh, susceptibile să se deplaseze în, uh, în uh, Orientul uh, Mijlociu și a, uh, trebuie să fim atenți la acest uh, fenomen mi s-a spus ce facem pentru deradicalizare. E o întrebare foarte importantă. În Franța am, avem o platformă de uh, prevenire și de uh, informare. 5.000 de tineri care au fost uh, incluși pe o listă în această platformă fac uh, subiectul unor uh, uh urmări care implică toate serviciile specializate și lucrăm în strânsă legătură cu furnizorii de internet pentru a identifica site-urile, blogurile sau adresele de e-mail uh, care întrețin uh, mesaje de radicalizare. Am uh, elaborat prin serviciile de informații și prin mobilizarea unor uh, actori ai societății civile un uh, discurs opus uh, radicalizării. Deci în ceea ce privește deradicalizarea, mai sunt multe de făcut, dar am început să lucrăm în această direcție cu acțiuni foarte hotărâte și pozitive. În ce privește întrebarea doamnei Jolie cu mm, uh, fișele test, uh, spuneți că nu uh, este, nu corespunde, nu respectă, nu e conform dreptului european. Aceste fișiere există. Sunt două. Unul, un fișier test care vizează 30 de milioane de francezi cu date biometrice și un fișier național, un dosar na- național de uh, gestiune care uh, conțin uh, datele biometrice a 60 de milioane de francezi. E un dosar digitalizat, nu e pe hârtie. Pe fișierele test, Curtea de Justiție a Uniunii Europene se va pronunța Iar uh, Consiliul de Stat uh, va decide în curând uh, folosirea acestor fișiere în conexiune cu um, părțile de identitate naționale. Niciodată nu mi s-a spus că calea juridică pe care am adoptat-o nu este conformă cu dreptul european. Nu s-a spus la niciun moment, în niciun moment că uh, ceea ce am făcut uh, pune în discuție principii constituționale. Comisia pentru Libertăți Individuale și uh, Parlamentul s-a pronunțat în legătură cu legalitatea acestor decizii legate de folosirea fișierelor cu date biometrice, atâta timp cât uh, întrebuințarea acestora se face cu respectarea legislației privind protecția datelor personale. Deci, uh, eu am insistat să nu existe niciun fel de ambiguitate aici. Trebuie uh, uh, consolidată securitatea documentelor de identificare fără afectarea libertăților personale, bineînțeles. Acum, obiectivul nostru este să oferim francezilor posibilitatea de a-și reînnoi documentele de identitate printr-o procedură simplificată, ceea ce n-ar fi posibil dacă ar fi un chip pe cartea de identitate. Dacă pierdeți acea uh, carte de identitate cu chip, uh, sunteți obligați să refaceți toate uh, demersurile pentru refacerea bazei de date privind biometria și așa mai departe. Uh, nu știu dacă am atins toate subiectele, dacă nu îmi pare rău, dar trebuie să plec uh, din motive care nu țin de mine, dar mă angajez ca celor cărora nu le-am răspuns să le transmit răspunsurile în scris. A, și mai era o întrebare la care chiar vreau să răspund, uh, domnule, în legătură cu PNR, cu Schengen. Grupul nostru are o poziție clasică pe acest subiect vă luptați împotriva oricăror texte uh, care țin să protejeze francezii împotriva terorismului și uh, în Parlamentul francez și în Parlamentul European. Și ne spuneți că există o singură soluție și anume reluarea controlului la frontiere. Această măsură a fost restabilită în Franța din 13 noiembrie 2015 și avem um, mobilizate la frontieră un număr mare de uh, forțe de ordine. Am uh, cerut refacerea, uh, reformarea acordului Schengen pentru a putea să uh, reinstalăm controlul la frontieră atunci când este nevoie, lucrăm la Comisie și în Consiliu pentru reintroducerea sistemului Schengen, uh, pentru reintroducerea în fișierele, uh, în sistemul de informații Schengen a unor uh, liste de persoane urmărite. Franța are o poziție față de controlul la frontieră în sensul consolidării capacităților serviciilor de informații și uh, pentru conectarea sistemului de informații Schengen la alte uh, uh, registre cu uh, persoane căutate. Deci, prin punerea în aplicare a politicilor europene în acest sens, uh, vom uh, ajunge să luptăm eficient împotriva terorismului mai degrabă decât prin declarații demagogice. It was a very Mulțumesc, domnule ministru. Înainte eh, de plecare, aș dori să vă mulțumesc în numele comisiei noastre. Uh, reprezentați eh, țara dumneavoastră aici la noi, în afara faptului că, în afara președinției, știm că este am avut o ședință foarte intensă, ca și altele anterioare, cele pe marginea PNR-ului și așa mai departe. Deci vă mulțumim încă o dată pentru prezență, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la activitatea noastră. Uh, și prin dumneavoastră avem și o legătură directă cu Consiliul. Mulțumesc colegilor pentru întrebările la obiect, mulțumim domnule ministru pentru contribuție și vă mulțumim pentru activitate. Uh, Trecem la voturi, dragi colegi. Vă rog să vă, prezentați, să vă pregătiți cartelele de vot pentru că vom trece imediat. Dacă nu le aveți cu dumneavoastră, vă rog să ne semnalați acest lucru. Dragi colegi, dacă cumva nu aveți cartelele de vot, vă rog să ne spuneți și vom uh, număra voturile prin ridicarea mâinii. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Primul vot de astăzi. Votul asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale combaterea terorismului. Uh, directiva privind combaterea terorismului este unul din dosarele cele mai importante de la LIBE. În lupta împotriva terorismului am reușit să ajungem la un acord uh, destul relativ uh, repede înainte de acest text legislativ important. Aș dori să știu, înainte să trec de vot, dacă doamna raportor dorește să spună ceva. Vă rog, doamna Holmeier. Foarte pe scurt, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc din suflet colegilor pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o, dragă Peter, dragă Catarina, și la fel vreau să le mulțumesc și reprezentanților celorlalte grupuri. Am avut o colaborare excelentă și vreau să mulțumesc și lui Guy care ne-a ajutat uh, extrem de bine. Secretariatul Libe merită mulțumirile noastre și doresc să mulțumesc și președinției Consiliului pentru uh, atitudinea foarte uh, cooperantă de care au dat dovadă și care ne-a permis să găsim uh, soluții comune și să ne apropiem unii de ceilalți. Cred că am reușit să prezentăm un text foarte echilibrat și doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru că am avut o colaborare foarte pozitivă. Okay, thank you, Mrs. Mulțumim, doamna Holmeier. Putem trece deci la vot direct avem votul asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale. Prin apel nominal s-a deschis votul. Avem un vot în plus de la PP. E bine acum, deci continuăm cu votul. S-a închis votul. Se adoptă 37 de voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri. Felicitări doamnei raportor, doamnei Holmaier. Trecem acum la al doilea vot. Este vorba de un proiect de aviz privind raportul anual pe 2015, privind protejarea intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei. Raportoarea este Caterina Cinici. Înainte de a, da, cu, de a trece la vot, uh, îi dau cuvântul. Nu, atunci trecem la voturi. Da, putem trece la vot direct, dar doream să mulțumesc uh, coraportorilor și tuturor celor care m-au ajutat la acest dosar. Mulțumim, doamnă Cinici. Putem trece la vot. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Ați putea să înregistrați și votul doamnei Benova. Vă rog să vă deplasați să treceți la altă consolă de vot. Tot nu funcționează. Deci înregistrăm votul doamnei Benova prin ridicarea mâinii. Nici uh, consola dumneavoastră nu funcționează? Ba da, foarte bine atunci. <clears throat> Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 2, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respinsă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul asupra textului astfel modificat s-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42 de voturi pentru, 3 abțineri și 3 voturi împotrivă. Felicită raportoarei doamne Cinicii. E sfârșitul votării electronice, dragi colegi, la chestiuni diverse nu avem alte chestiuni diverse. Următoarea reuniune 8 decembrie. Mulțumesc. Acum se încheie ședința.